Good morning, everyone. You have received the agenda. Bună dimineața tuturor. Uh, ați primit agenda reuniunii de astăzi. So you received the agenda of today. Ați primit așadar ordinea de zi de astăzi și aș propune ca să facem comunicările președintelui după voturi, pentru că e mai important să începem cu voturile. Aveți procesul verbal al reuniunilor din 21 și 22 iunie. Dacă nu vom primi comentarii până la sfârșitul zilei, ele sunt considerate adoptate. We'll take also the... Vom asculta mai târziu, de asemenea, după voturi, uh, raportul de la negocierile interinstituționale și așa că vom începe cu obiecțiile la 106, la um, soia, la fasolea foabele de soia. O să le votăm împreună. Și aș vrea să rog să ne introducă raportorul în subiect. Înțeleg că domnul Stas va fi înlocuit de domnul Fronte, așa că îi dau cuvântul dânsului. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu uh, vorbesc în locul lui Bart Tas, care este la Comisia Cont și care mi-a pregătit un text pentru ca să-l citesc. În această dimineață discutăm aceste două obiecții cu privire la boabele de soia modificate genetic, prezentate de către staff, dar și către alți deputați din toate grupurile politice. În ciuda faptului că EFSA și-a dat opinia fa- favorabilă, mulți deputați au făcut comentarii negative despre modificările genetice. De exemplu, faptul că nu există um, destul uh, informație despre fenotip, nu există despre toxicologie, încă nicio informație și nici despre riscurile pe care le implică. Fiind dat că nu există niciun test pe toxicitatea subcronică și nu există date cu privire la sănătatea alimentară și siguranța. Statele membre și-au exprimat dubile și îngrijorările cu privire la studiile pe care le-a făcut EFSA. Aceste îngrijorări sunt, uh, se pot regăsi și în Comisia Permanentă în rezultatele sale și în fiecare din aceste opinii, niciuna din uh, comisiile pe care, care au închetat subiectul nu a obținut o majoritate calificată. Deci, uh, în numai 10 state membre au votat pentru autorizație. Pentru cele două tipuri de soia, studiile uh, independente au uh, ajuns la concluzia că um, concluziile EFSA nu sunt acceptabile, nu se identifică lacunile, nu se uh, pune punctul pe ei în ceea ce privește nesiguranțele, impactul asupra sistemului imunitar și um, de asemenea, acestea au fost intolerante la glifosat, la alte herbicide, um, în cazul DAS-ului 44406, de asemenea și uh, la alte două um, produse erbicide. Aceasta este parte din um, um din, așadar din plantele care sunt rezistente la erbicide și deci uh, trebuie să, se, uh, trebuie să înțelegem că astfel aceste um, erbicide vor fi prezente în uh, alimente. Noi nu vrem să deschidem din nou discuția despre glifosat, dar știm că discuția despre faptul că este cancerigen nu este încheiată. Organizația Mondială a Sănătății a clasificat în 2015 glifosatul ca fiind un, o substanță probabil cancerigenă glifosatul a fost considerat și ca fiind toxic pentru reproducție, deci trebuie să ținem cont de acest regulament. După cercetările independente s-au ridicat foarte clar îngrijorările cu privire la diferitele tipuri de uh, boabe de soia și unul din produsele din această comp- din compoziție, diclorfenolul 2,4D, este cunoscut ca fiind toxic pentru reproducție, dar nu există limite maxime impuse pentru el. Uh, de asemenea, și oxaflutorul este și el cancerigen, probabil. Având în vedere um, faptul că acest, um, aceste studii nu au fost încă evaluate de către EFSA și că toate aceste îngrijorări nu au fost eliminate, este foarte grav să continuăm uh, Um, și ar fi foarte irresponsabil să continuăm fără să denunțăm toate aceste îngrijorări. În final și în general aș vrea să spun că procesul decizional de autorizare a organismelor modificate genetic, așa cum a spus-o președintele Juncker, necesită mai multă democrație. Noi luăm nota de propunerea Comisiei cu privire la reformarea procesului de comitologie și vrem să lucrăm asupra sa. Însă, până când nu se reformează procesul și se face mai democratic, cerem Comisiei să suspende orice formă de decizie și orice formă de autorizare pe acest subiect. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum următorul vorbitor ar trebui să fie doamna Boylan, dar însă este înlocuită de domnul Hazenkamp. Vă rog. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Majoritatea punctelor au fost deja menționate de către domnul alfronte, însă eu cred că e foarte important să subliniem că mm, decizia proiect de implementare a Comisiei nu este com- uh, compatibilă cu dreptul comunitar și nici cu anumite aspecte din regulamentul care ține cont de principiile comune de oferirea unei baze de protecție a vieții umane, a sănătății umane și animale, dar și a bunăstării acestora um, și interesul consumatorilor, deci contravine tuturor acestor principii. Motivul principal pentru care noi uh, ne-am uh, arătat aceste obiecții are legătură cu glifosatul glifosatul a fost clasificat ca fiind o substanță carcinogenă uh, și periculoasă pentru ființele umane. În martie 2015, Organizația Mondială a Sănătății a, și Agenția uh, de Cancer a acest, pentru studiul cancerului a făcut același a uh, tras aceeași concluzie, FG72 s-a arătat ca fiind tolerant la glifosat ceea ce înseamnă o lipsă de precauție față de sănătatea umană și uh, contravine principiului de precauție. În plus, viitorul glifosatului este de asemenea și el uh, ne clar. Autorizația sa expiră la sfârșitul anului și foarte multe state membre și-au exprimat deja um, respingerea față de reînnoirea acordă, uh, aprobării pe care, de care dispune această substanță. Aceeași obiecție are legătură și cu procesul în sine. De la de când a intrat în vigoare procesul de, organ, de autorizare a organismelor modificate genetic, orice Uh, decizie luată de comisie a fost uh, luată ignorând majoritatea calificată a statelor membre, ceea ce face ca excepția să devină normă. Și a fost până și uh, deplâns această chestiune de către comisie ca atare, pentru că nu e considerată ca o decizie democratică. Fiecare dată când Comisia Envi și plenara Parlamentului European au spus că procesul nu a fost bun, trebuie să tragem și concluziile și să învățăm din greșelile pe care le-am făcut. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Eleonora Evi, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș vrea să intervin ca semnatară a acestei obiecții și mulțumesc colegilor care au luat deja cuvântul și care au prezentat diferitele motivații uh, pe care le au pentru ca să ridice obiecții față de noi autorizări pentru produse modificate genetic din partea Comisiei. Eu vreau să intervin pentru, nu pentru a spune același lucru ca și colegii, ci pentru ca să întreb Comisia dacă nu ar vrea să facă o propunere modificată față de cea care a fost acum respinsă de către Parlament și Consiliu cu privire la comercializarea um, OMG-urilor și să întreb, de asemenea, dacă nu ar vrea să țină cont de posibilitatea de a schimba regulile de comitologie, pentru că știm că o modificare în cadrul regulamentului Comitetului Tehnic Plante, Animale și Furaje ar putea să fie aliniată, între ghilimele, la uh, operativitatea Comitetului Tehnic, de exemplu, uh, ca cel care lucrează pe motor, motoare, vehicule cu motor, Fiind dat că lipsește un aviz și o majoritate calificată în cadrul Comitetului Tehnic, Comisia deci nu are legitimitatea să ia vreo decizie, să dea vreo autorizare. Așadar, dacă poate să țină cont Comisia de aceste elemente și de comparația pe care am făcut-o, pentru ca să încercăm să transformăm acest proces într-unul mai democratic, procesul de autorizare a organismelor modificare genetic, pentru că nu este un proces democratic. Mulțumesc! Domnul Balas nu este aici, așa că vom uh, merge la raportorii din umbră. A, ah, îmi cer scuze. Am crezut că nu sunteți aici. Aveți cuvântul. Doamnă președinte, eu vorbesc în numele grupului socialist și uh, democrat. Este foarte grav că ne aflăm acum într-un moment în care nu mai știm ce să spunem. Sunt șase grupuri care spun că problema este foarte mare. Noi reprezentăm aici cetățenii europeni. Eu sunt pro-european și când mă întorc uh, la mine în țară și oamenii mă întreabă, dar Europa pe care spui tu că trebuie să o să o susținem, autorizează cultura de soia modificat genetic, deja prima problemă e aceasta, și în al doilea rând rezistentă la glifosat, în momentul în care se discută în opinia publică în momentul de față foarte mult despre glifosat și când se știe că există mai mult ca sigur o legătură între glifosat și boli foarte grave și când există și o dezbatere între statele membre, o dezbatere foarte aprinsă. Deci, tocmai acum, în momentul în care noi ne întrebăm despre uh, Uh, situația uh, în mediul înconjurător, despre bolile care sunt legate de astfel de culturi. Ce face Comisia? Continuă ca până acum uh, deși am votat uh, de mai multe ori să se termine cu aceste proceduri, se continuă. Nu numai că trebuie să schimbăm procedurile, dar de ce, dragi colegi, trebuie să tot spunem același lucru? De ce trebuie să tot explicăm comisiei că trebuie să schimbe ceva și comisia nu schimbă nimic? Nu numai că trebuie să schimbăm procedura pentru că în fine, democrația, care este regulată pe care noi ne orientăm, să poată să fie eficientă, dar în același timp trebuie să și interzicem complet un astfel de produs care poate fi foarte periculos pentru oameni. Nu aș vrea ca nepoții, copiii să-mi reproșeze că vreodată am votat pentru un astfel de produs care este rezistent la glifosat. Vă rog uh, să luăm conștiință uh, și să, să conștientizăm această problemă pentru că cu toții suntem responsabili. Mulțumesc. Acum raportorii din umbră, domnul Fielner, dar nu dânsul vorbește, ci domnul că vorbește în locul lui. Dragă doamnă președinte, dragi colegi, domnul Fielner nu poate fi aici și m-a rugat să transmit câteva obiecții din partea sa cu privire la uh, soia modificat genetic. EFSA a dat uh, undă verde unor um, opinii științifice din februarie și martie 2017. Nu este vorba de uh, cele două tipuri de soia modificat genetic. Uh, panelul uh, OMG din partea EFSA a considerat că aceste tipuri de boabe sunt, um, sunt sigure pentru sănătatea umană. De la sfârșitul lui 2015 însă uh, s-au înaintat peste 20 de obiecții cu privire la deciziile proiect de implementare în legătură cu proiectele modificate genetic pe bază de soia, iar Comisia nu și-a uh, depășit competența iar noi în Parlament am hotărât să adoptăm un regulament pe care Comisia îl respectă. Se spune în acest regulament că EFSA trebuie să facă un uh, studiu științific, suntem în mijlocul acestui studiu și dacă EFSA ajunge la um, concluzia că acesta este mm, e un produs sigur, ar trebui să avem încredere în acest aviz. Nu este serios să încercăm să oprim orice uh, adoptare a unui produs modificat genetic prin uh, ușa din dos, prin obiecțiile acestea de rutină și de procedură pe care le tot ridicăm. Ar trebui de aceea să votăm împotriva acestor două obiecții. Mulțumesc! Doamna Gerling are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Suntem într-adevăr din nou în Comisia Envi vorbind despre obiecția față de un act de punere în aplicare pe care, din când am înțeles din obiecțiile exprimate, nu are niciun statut juridic vorbim tocmai de faptul că se fac lucruri în afara competențelor atribuite și deci normal că acționăm din nou putem să uh, ne obiectăm la actele de punere în aplicare, dar nu putem să le schimbăm. Se pare că oamenii vor să schimbe, să schimbe sistemul acum. Întrebarea e cum oprim autorizarea, se întreabă lumea aici, văd în comisie. Eu nu cred că se poate face așa ceva, pentru că foarte mulți dintre dumneavoastră vor vedea că în momentul în care ești responsabil pentru opiniile sau avizele pe care le-ai votat, când votanții um, um, sau alegătorii spun că trebuie să votăm împotriva unei aprobări, nu poți să te opui de multe ori avizului științific. Așadar, procesul de um, studiu, studiu de impact față de, uh, pentru studiul riscurilor este uh, foarte pertinent. Există foarte multe oportunități pentru opinia publică să intervină în acest uh, studiu și se garantează că este vorba de o cultură sigură. Știm că 17 state membre au folosit puterile pe care li se conferă um, prin codecizie din partea Parlamentului European și au obiectat. E în regulă așa ceva, însă noi ceea ce încercăm să facem aici este să blocăm importul uh, unui produs modificat genetic care s-a demonstrat că este sigur pentru acele state membre care, de exemplu, vor să folosească pentru furaje. E vorba de un subiect care a tot revenit pe masa de discuție. Eu nu am primit niciun răspuns din partea celor care au ridicat obiecții cu privire la schimbul de opinii care a avut loc în iulie pe un subiect similar, adică ce vor să facă cu furajele pentru animale. E clar că Parlamentul nu a folosit oportunitatea de a spune statelor membre că pot alege dacă sau nu importă furajele animale, pentru că ar fi foarte dificil. Nu s-ar putea face claritate dacă s-ar proceda așa, nu ar avea de fapt destule furaje în Uniunea Europeană pentru toate animalele pe care le avem, nu suntem autosuficienți. De fapt, importul de furaje se ridică la 72%. Și uh, aceiași, aceleași persoane care obiectează ne-au uh, spus că chiar ei că nu vom ajunge la autosuficiență. Putem să combatem folosirea unor pesticide și să reducem, de exemplu, stimulentele <coughs> pentru fermierii care cultivă astfel de uh, plante, însă eu cred că dacă extindem um, aceste interdicții, interzicem glifosatul, am făcut toate aceste lucruri, dar acum se cam, face campanie împotriva importului de furaje, iar ceea ce văd eu aici este doar exprimarea unei dogme ideologice. Nu există, de fapt, nici loc pentru uh, agricultura tradițională și nici pentru uh, inovație tehnologică. Deci putem să continuăm să ignorăm consensul științific, însă dacă ne gândim pe cine lovim până la urmă, ce se întâmplă cu cei care ignoră evidențele științifice pe schimbările climatice, dar li se pare în regulă să ignore aici um, evidența științifică. Nimeni nu spune că trebuie să le cultivi în statul tău membru, nu trebuie să le mănânci, însă despre ce e vorba aici este să le permiți celor care vor să facă progres să progreseze și nu înțeleg de ce nu există, deși nu există nicio o bază științifică, ci există doar o bază ideologică, se continuă pe această cale. Se mai spun, ei obiectează, de fapt, pe baza glifosatului, ceea ce nu este deloc se spune că este glifosatul este în aer și nu s-a hotărât ce se, care sunt este conținutul său și impactul său, nu e adevărat, este autorizat în mod reglementar, nu este deloc în aer subiectul, ca și cum ar fi fost uh, o problemă justificată pe care noi doar o numim și care iese din rutina de aprobare de, de obicei. Deci eu zic că ar trebui să respingem obiecțiile, din păcate știu că Envy nu va face așa, însă eu zic că ar trebui să fim mai responsabili pentru voturile pe care le exprimăm dacă vom bloca importul de soia modificată genetic în Europa, o să vedem după aceea cum facem și poate o să avem mai multă încredere în uh, deciziile noastre științifice. Mulțumesc! Acum, din partea Comisiei, domnul Berend are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte! Stimați uh, deputați, vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii și pentru că i-ați dat Comisiei oportunitatea de a reacționa la aceste două proiecte de uh, Uh, decizii. Aș vrea în primul rând să o scuz pe colega, colega mea Chantal Jbunci, care nu poate să fie aici. Vă rog să mă permite să spun că autorizația uh, pentru soia, pentru uh, alimentație și furaje nu a fost, așa cum a zis doamna Gerling, acordată pentru cultivarea acestor plante. Comisia a urmărit toate, uh, toți pașii procedurali pe care le avem, uh, îi avem în legislația OMG. EFSA a făcut un studiu foarte amplu și a ajuns la o concluzie pozitivă pentru ambele tipuri de plante modificate genetică cu privire la sănătatea de mediu, sănătatea mediului, sănătatea umană și animală. Statele membre au comentat pe baza studiului de impact de risc și EFSA și-a mm, a dat răspunsul atât în reuniuni cât și în comisia permanentă. Nu au existat comentarii după aceea din partea statelor membre care să comenteze, care să obiecteze la această decizie. Când s-a mai primis eh, comentariile publice, EFSA a, respi- a reacționat și la acestea, pentru că nicio informație nu ar fi invalidat um, concluzia pozitivă. De aceea, Comisia recomandă statelor membre să autorizeze folosirea acestor două tipuri de soia modificat genetic în conformitate cu reglementul uh, aferent. După cum am spus înainte și după cum au zis-o și doi uh, deputați, deciziile acestea au fost votate în iulie 2017 fără majoritate calificată împotrivă sau în favoare, dar mai ales din motive politice uh, și din opinie publică negativă, dar nu din motive de siguranță s-a ajuns la această situație. Conformitate cu regulile comitologiei și cu regulamentul cu privire la furaje și alimentație, Comisia a prezentat o decizie proiect pe 14 septembrie 2017, ceea ce a rezultat la nicio, niciun aviz până la urmă. În ceea ce privește comentariile din propunerea de rezoluție cu privire la coeziunea Uniunii Europene pentru dezvoltare, după părerea Comisiei, această abordare politică nu este subminată de decizia noastră, pentru că decizia de a cultiva OMG-uri într-o țară terță este o decizie suverană a țării respective. În al doilea rând, trebuie să nu uităm că în momentul în care importăm furaje sau alimentație din țară, dintr-o țară terță, standardele de siguranță ale Uniunii Europene se aplică și la aceste produse, iar toate țările care sunt uh, semnatare la protocolul de la Geneva cu privire la, la standardele de siguranță uh, sunt obligate să respecte aceste reguli. Uniunea Europeană a jucat un rol foarte activ în tot procesul pentru a se uh, Uh, angaja față de obiectivele de dezvoltare ale mileniului și Agenda 2030 pentru dezvoltare sustenabilă și obiectivele de dezvoltare sustenabilă în cadrul Uniunii Europene, dar și în cooperarea pentru dezvoltare cu țările uh, membre, partenere. În ceea ce privește um, îngrijorările cu privire la produsele de uh, erbicide și fitosanitare, cum ar fi glifosatul. La aceste tipuri de OMG-uri sunt rezistente la ele, dar trebuie să respecte Um, nivelul maxim rezidual impus în uh, legislație, de asemenea și reaprobarea sau renoirea um, aprobării pentru glifosat nu este reglementată de uh, legislația omg Așa cum a spus-o și doamna Gerling, de aceea dezbaterea cu privire la renoirea aprobării este în curs, așa cum a zis-o și doamna Gerling. Iar agențiile din Uniunea Europeană, ECA și EFSA, nu au procedat așa cum a zis doamna Hazenkamp înainte. În legătură cu faptul că aceste două tipuri de soia trebuiau um, stropite cu cele două erbicide, aceasta se întâmplă pe, după regulile EFSA în conformitate cu tot ceea ce se face în general în legătură cu aceste erbicide decizia de a suspenda hotărârea până când se revizuiește procedura. Vreau să vă amintesc în acest context că Comisia a făcut o propunere care permite statelor membre să restricționeze importul de organisme modificate genetic pe teritoriul lor. Însă această propunere a fost respinsă, din păcate, de către Parlamentul European, așa că ne bucurăm să continuăm discuțiile cu Consiliul pe propunere. Pentru ca să pot răspunde la întrebarea doamnei Evi, vreau să vă spun că Comisia a făcut o propunere de modificare a regulilor care guvernează procesul de comitologie, care ar conferi mai multă responsabilitate statelor membre. Această propunere se află acum pe masa de discuții între Consiliu și Parlament. Însă, până când acest proces legislativ este finalizat, procedura existentă este în continuare în curs și Comisia trebuie să o respecte pentru că este în vigoare. În concluzie, permiteți-mi, vă rog, să subliniez că Comisia nu are niciun motiv să retragă această decizie de autorizare a celor două tipuri de boabe de soia care trebuie aduse pe piață în conformitate cu avizele aduse de EFSA avize științifice. Ambele proceduri sunt prevăzute în, în legislația OMG-urilor și Comisia acționează strict în conformitate cu competențele sale. Aș dori în final să menționez că dreptul de control al Parlamentului European se limitează la faptul că Um, dacă se folosesc competențele acordate de actul de bază și Comisia consideră că nu își depățește puterile de implementare care i s-au conferit. Comisia nu dorește să anuleze așadar această propunere cum a cerut-o Parlamentul. Însă sper ca explicațiile pe care le-am adus să răspundă la nelumăririle pe care le-ați menționat dumneavoastră în proiectul de obiecție. Mulțumesc! Mulțumesc, ceea ce încheie așadar acum prima dezbatere pe această obiecție. Vom vota mai târziu și acum trecem la altă obiecție. E vorba de acrilamidă. Raportorul este doamna Kössinger, dar nu este, și este înlocuită de domnul Caras. Doamnă președinte, stimate doamne, stimat domn, Aș dori să o scuz pe doamna Köstinger, pentru că dânsa m-a rugat să iau uh, poziție pe scurt față de subiectul acrilamidei. Vorbim astăzi despre obiecția adusă la propunerea legislativă a Comisiei pentru folosirea unor măsuri de control și de reducere pentru reducerea concentrației de acrilamidă în, în alimente. Cred că suntem cu toții de acord că tot ceea ce provoacă cancer, și aici avem dovada că acrilamida este una din substanțele cancerigene, așadar toate produsele acestea trebuie să capete atenția comisiei care trebuie să aibă grijă de sănătatea cetățenilor și care trebuie să uh, reducă pericolele. Iată de ce, prin obiecția pe care am introdus-o, nu vorbesc despre protecție da sau nu, ci spun că e nevoie de protecție. Ce a dus la obiecția mea este nesiguranța în aplicarea regulamentului consecințele controlului și listarea neproporționată a măsurilor care a dus la o suprabirocratizare în industria gastronomică. Foarte multe discuții pe care le-am purtat și cu Comisia ne arată că chiar Comisia este de părere că Trebuie să fie liber, elaborate principii, trebuie să fie clarificate situațiile pentru ca IMM-urile, de exemplu, să nu mai fie atinse de toate reglementările și să fie clar care sunt cele care nu le afectează. E evident că, pe de o parte, trebuie să discutăm așadar liniile directoare cu consecințele lor și consecințele regulamentului, pentru ca cei care nu sunt acoperiți de aceste reguli să știe ce au de făcut. Altfel se creează nesiguranță juridică și se, duce, se ajungem direct la EU-bashing. Aș vrea să mai uh, amintesc și că în acest regulament avem, de exemplu, reglementări pentru cartofii prăjiți. Cum ar trebui să fie spălați, de exemplu, cum trebuie să fie Uh, pregătiți pentru um, a fi prăjiți. Există niște reguli cu niște uh, perioade, de exemplu, de două ore de um, așteptare înainte. Am discutat despre acestea cu, în Austria, de exemplu, cu bucătari uh, de înalt nivel care au o formare pe acest subiect și care au uh, sunt conștienți și de regulile uh, de alimentație, pentru că noi avem o poliție alimentară foarte strictă în uh, Austria și uh, vrem să respectăm și antreprenorii pentru ca să poată să respecte acest regulament la rândul lor și să nu pedepsim supraproporțional mediul gastronomic sau IMM-urile, de exemplu, în general, să facem excepții pentru IMM-uri pentru ca să se poată descurca. Aș vrea să mai spun aici că avem o recomandare publicată din partea Comisiei Europene din anul 2013 pe care o putem respecta și care a dus deja la o îmbunătățire a situației dinainte. Însă ceea ce nu avem este o campanie de informare și de conștientizare pe măsură. Nu e vorba că nu trebuie să facem ceva, ci e vorba că trebuie să mai conștientizăm și să arătăm că se pot simplifica lucrurile, mai ales pentru IMM-uri, cum spuneam, că se pot crea și excepții și că se poate crea o siguranță juridică pentru ca și Comisia să aibă șansa să țină cont de îngrijorările industriei gastronomice, ale IMM-urilor și ale celor care și-au mai exprimat uh, dubile înainte să trecem la acțiuni. Avem această posibilitate prin care vom câștiga și timp și de aceea cer în interesul IMM-urilor să se considere propunerea mea. Eu cred că un regulament care se poate aplica mai ușor în uh, practică este foarte bun și doamna Köstinger sugerează acest lucru și mulțumesc pentru susținerea acestei uh, propuneri. Thank you. Now, Madame Müller. Doamna Müller, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Înainte de pauza parlamentară de vară, în Germania, în presă se putea citea, citi uh, multă indignare de faptul că Uniunea Europeană acum reglementează și cartofii prăjiți. Uh, M-au sunat chiar cetățeni foarte excitați, am primit uh, scrisori foarte agresive și cred că multe colege sau colegi din, uh, același, din alte circumscripții au trecut prin același lucru. Dacă ne uităm la măsurile legate de acrilamidă care s-au luat de curând, eu înțeleg, înțeleg aceste îngrijorări trebuie să existe o etichetare mai clară a produselor tradiționale și trebuie să se poată face modificări. Foarte multe întreprinderi mici sau micro-întreprinderi care sunt active în domeniul uh, gastronomic primesc din ce în ce mai multe sarcini administrative. În ultimele săptămâni, să știți că am uh, purtat foarte multe discuții pe acest subiect mai ales cu reprezentanții întreprinderilor respective. Și imaginea pe care am putut eu să o capăt după aceste discuții este clară. După îmbunătățirile făcute în cadrul consultărilor publice, măsurile propuse vor duce la o protecție a consumatorului mai clară, mai bună, fără ca întreprinderii să trebuiască să-și modifice produsele și fără să trebuiască să primească alte sarcini administrative de îndeplinit sublinierea și susținerea unor grupuri de interese de către comisie um, este un lucru pe care la noi, în opinia publică, um, îl cunoaștem și eu am uh, propus respingerea acestei proceduri. Însă mai există lucruri de clarificat, pentru că, de exemplu, nu există destulă susținere în opinia publică. Trebuie să ne întrebăm până la urmă cu ce greșim în comunicarea noastră, ce nu merge. Pentru că, de fapt, ar fi trebuit să tragem deja învățăturile din discuția pe castravete și pe becurile pe care le reglementa Uniunea Europeană și n-am făcut-o, nu am tras consecințele care trebuie aici, din nou facem același lucru și consumatorii, bineînțeles că nu sunt de acord și noi nu vom vota pe această obiecție. Mulțumesc, domnul Taylor. Well, thanks very much, Chair. Mulțumesc. Da, mulțumesc că am ascultat explicațiile doamnei Köstinger, care a fost înlocuită și evident că nu punem la îndoială talentul bucătarilor austrieci. Nu despre asta e vorba, ci e vorba despre calitate și despre riscul asociat utilizării acestui produs. Înainte de toate, aș dori să spun că mă opun amânării acestui vot pe acest subiect, pentru că uh, nu trebuie să amânăm. Nu e nevoie. Vom vota împotriva obiecției din motivele următoare. În 2015, EFSA, Agenția pentru Securitate Alimentară, a adoptat un aviz care a confirmat valorile precedente, și anume că acrilamida în hrană are un risc de sporit de dezvoltarea unei boli periculoase, cancer la nivelurile actuale de expunere la acrilamidă în anumite categorii de vârstă, se demonstrează că există o îngrijorare în ceea ce privește efectul carcinogen al acestei substanțe. Comisia Europeană a acționat aici pe acest risc de sănătate și în luna iulie statele membre au votat o propunere de reglementare care va obliga pe cei din domeniu să-și reducă nivelul de acrilamidă din produsele lor. Deci toate uh, întreprinderile din domeniu, cum ar fi brutăriile, cele care participă la lanțul alimentar, vor trebui să se asigure că nivelurile de acrilamidă în produsele pe care le vând sunt sub standardele fixate prin lege. Și nu numai că aceste praguri sunt foarte ambițioase, dar 85 până la 90% din produsele alimentare deja respectă aceste praguri, care nici măcar nu sunt obligatorii deocamdată. Deci mă opun acestei uh, obiecții din partea Căst- doamnei Köstinger, pentru că nu va însemna o povară administrativă enormă pentru acești oameni, uh, Uh, pentru că e clar că responsabilitatea de multe ori este lăsată la, pe spuza producătorilor, dar în acest caz nu va fi o povară administrativă suplimentară. Cerințele pentru aceste mici întreprinderi, mici magazine, sunt și mai uh, drastice și dorința este ca produsele să fie conforme. Deși am accepta, am salutat ideea unor praguri obligatorii, Comisia Europeană a fost de părere că nivelul actual de acrilamidă prevăzut pentru uh, produsele alimentare este corect și că regulamentul este un prim pas pentru a putea reduce uh, uh, prezența acestei substanțe cancerigene în uh, lanțul alimentar. Salutăm inițiativa Comisiei și vă invit să vă alăturați acesteia. Doamna Șaldemose. Mulțumesc, doamnă președinte. În numele socialiștilor și democraților aș dori să subliniez faptul că noi susținem propunerea Comisiei Europene. Deci vom vota împotriva acestei obiecții din partea grupului PPE. Și asta din mai multe motive. Mai întâi, dorim să ne asigurăm că este oferită protecție consumatorilor în 2015, EFSA a stabilit în mod foarte clar că avem niște rate prea ridicate de prezență de acrilamidă în lanțul alimentar. Deci, trebuia să reacționăm. Acum aș dori să subliniez că ceea ce este îngrijorător pentru întreprinderile mici și mijlocii, pentru că acești oameni sunt confruntați cu tot felul de poveri birocratice prea ridicate, prea greoaie, e bine, ca și alți colegi, în ultimele zile am primit și eu foarte multe mail-uri din, diferit, din diferite părți, din partea sectorului industrial, din partea factorilor interesați. Eu de obicei nu prea ascult uh, vocea industriei, însă Food Drinks Europe estimă că e de părere că propunerea comisiei este cea mai echitabilă și cea mai pragmatică și cea mai uh, Uh, moderată, proporțională. Deci încercăm să facem ceva pentru acest sector economic. Asta în mod clar. Și Există o serie întreagă de brutării, spre exemplu, care ne-au spus că putem să susținem clar și răspicat propunerea comisiei. Acum, E adevărat că am putea să mergem și mai departe în dorința noastră de a proteja sănătatea consumatorilor față de această substanță acrilamidă. În orice caz, grupul nostru susține propunerea comisiei în ceea ce privește nivelul de acrilamidă permis și nu vom susține obiecția din partea PPE pentru că propunerea comisiei ni se pare a fi foarte rezonabilă, foarte uh, adecvată realității și asta ne va permite să înregistrăm progres. Să știți că lista este lungă, așa că vă rog să interveniți foarte pe scurt. Să sperăm că așa va fi, pentru că mai avem încă o altă obiecție, care de asemenea uh, va suscita dezbateri și trebuie să dezbatem aceste obiecții înainte de vot, pentru că nu le putem vota fără, fără dezbatere. Așa că vă rog să, în momentul în care ridicați mâna sau în, care, în momentul în care interveniți, să nu pierdeți din vedere acest lucru, să nu mai repetăm ce s-a spus deja. Și urmează domnul Peter Lize. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Înainte de toate, aș dori să spun că acrilamida e o problemă pentru sănătatea omenească. Și, într-adevăr, tinerii care absorb cantități importante de acrilamidă pun probleme. Eu să știți că, așa ca și medic, mă, sunt îngrijorat și a, sunt și experți care s-au pronunțat pe acest subiect. Uh, pericolul uh, pe care îl presupune acrilamida este un pericol dovedit mult mai important și mult mai clar stabilit decât pericolul presupus de către glifosat. Vă amintiți dezbaterile pe care le-am avut. De aceea vă rog să luăm lucrurile foarte în serios. Și să sperăm că toți acești jurnaliști care urmăresc îndeaproape aceste subiecte, mai ales în, în Austria, în Germania, din partea diferitelor uh, ziare, vor înțelege pericolul pe care reprezintă acest subiect pentru sănătate. Și clar că deputații trebuie și ei să fie informați. Pentru că, din păcate, mare parte din acrilamida pe care noi o consumăm, uh, intervine în lanțul alimentar prin produsele pe care noi le fabricăm. Spre exemplu, când prăjiți o bucată de pâine, dacă o lăsați prea mult să prăjească, atunci se produce acrilamidă. Și cred eu că aceste informații trebuie să fie furnizate publicului, lumea să știe. Comisia nu a propus niște valori limite superioare, ci a preferat o abordare mai pragmatică, cel puțin așa a încercat să aibă o abordare mai pragmatică. Eu cred că merge în sensul potrivit, în direcția potrivită. Acum, pe de altă parte, noi ne vom afla într-o situație complicată pentru că propunerea Comisiei uh, are o abordare pragmatică, dar nu suficient de clară. Există loc de interpretare acolo și Diferitele asociații de întreprinderi, mai ales cele care reprezintă interesele restaurantelor, spuneau că da, e un prim pas în direcția potrivită, dar e nevoie de precizări suplimentare. Și asta ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie 2018, ori noi încă nu știm care vor fi liniile directoare pe acest subiect. Acum, haideți să încercăm să avem cât mai repede cu putință aceste linii directoare la îndemână, pentru că, așa cum a spus și Otmar Caras, dacă nu vom avea acest lucru, atunci nu vom mai avea niciun fel de instrument pentru a exercita presiunea asupra Comisiei ca să vină cu precizări suplimentare. Și tocmai de aceea am să cer mai întâi Comisiei să vină cât mai repede cu putință cu aceste linii directoare și nu doar să uh, și să existe o adevărată decizie luată de între colegiul de comisar care să ne spună, da, bun, vom avea aceste linii directoare, dar să nu sosească acestea cu o săptămână înainte de 1 ianuarie 2018, ci un pic mai din timp, așa. Și deci, articolele 2 și 3 trebuie să precizăm ce înseamnă exact acest lucru în text. Cea de-a doua parte a anexei a doua și, cea de-a, și anexa a treia, redactarea de acolo, e bine, nu sunt valabile decât pentru lanțurile mari de restaurante. Iar partea A din anexa a doua se referă, de fapt sunt recomandări și nu cuprind niciun fel, acea parte nu cuprinde niciun fel de obligații. Deci Trebuie să vedem. Uh, mai avem doar câteva săptămâni la dispoziție și ar trebui din partea colegiului de comisar să primim o clarificare în scris. Ar fi ceva foarte, foarte util și ar fi poate o procedură care ar putea fi utilizată pentru a susține obiecția de astăzi și eventual ulterior să ajungem la concluzia că putem să susținem propunerea în momentul în care vom avea aceste clarificări suplimentare. Pentru că, în primul rând, vrem să facem această clarificare, rugăm deci să se amâne și cer colegilor încă o dată să țină cont de faptul că PPE-ul, de exemplu, astăzi are o întâlnire externă la Roma și nu vom fi prezenți toți la vot. Poate că ar fi un semn de colegialitate atunci să nu creăm o inegalitate de șansă la vot, ci să amânăm votul, pentru că avem timp, putem să votăm și la următoarea reuniune de comisie. Mulțumesc! Thank you. Uh, Mulțumesc. Da, trebuie să insist, vă rog frumos, trebuie să vă limitați în momentul în care interveniți și să nu repetați aceleași argumente, pentru că toate aceste lucruri iau timp. Și în continuare mai avem de multe de făcut înainte de voturi. Doamna Gerling, da, noastră sunteți următoarea. Am să iau foarte în serios sugestia dumneavoastră și am să spun doar câteva lucruri. Mai întâi, o, am înțeles că grupul nostru nu va susține această obiecție. V-am vorbit și despre consensul la nivel științific. Uh, acesta este foarte clar, că acrilamida pune probleme, așa că trebuie să rezolvăm această problemă și cred că propunerea aceasta este una corectă, proporțională pentru a rezolva dificultatea. Apoi, o altă îngrijorare se referă la efectul asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Am analizat și asta cu atenție. Am vrut să vedem care sunt obligațiile impuse de către comisie pentru aceste IMM-uri și credem că e corect. Există câteva excepții pentru aceste IMM-uri, așa că noi vom susține obiecția. Thank you. Mr. Pedicini. Mulțumesc. Urmează domnul Pedicini. <clears throat> Grazie, Presidente. Eu comincerei... Mulțumesc, doamna președinte. Eu aș începe prin a aminti membrilor PP faptul că grupul cel mai important dintre diferitele uh, alimente care ridică rata de expunere la acrilamide e vorba de produse alimentare pentru copii și e partea cea mai vulnerabilă din întreaga societate față de acest pericol. De aceea ne surprinde pre noi această atâșca tentativă de a întârzia punerea în aplicare a acestor măsuri. Încă din 2005, Organizația Mondială um, pentru Alimentație și Organizația Mondială a Sănătății au considerat că acrilamida este un pericol pentru sănătate. În 2015 s-a repetat încă o dată faptul că prezența de acrilamidă în alimente va spori riscul de cancere la persoanele care uh, absorbă această substanță. De aceea vreau să amintesc toate aceste argumente grupului PPE. Și în continuare nu se definesc niște valori obligatorii, ci se iau niște măsuri doar pentru a limita riscul de expunere la acrilamidă. E clar că se vorbește despre IMM-uri și riscurile uh, pe care le-ar uh, prezenta această propunere pentru acestea, însă eu cred că Trebuie să ținem seama și de îngrijorările pe care le exprimăm. Propunerea Comisiei trebuie să fie adoptată rapid, imediat, pentru că nu reprezintă decât un prim pas într-o, la, într-un lanț întreg de protecție sporită a sănătății consumatorilor. Doamna Conecna, mulțumesc, doamna președinte. În numele grupului meu vreau să vă spun că noi vom vota împotriva acestei propuneri, evident. Și aș dori să vă rog să nu amânați votul, pentru că după ce am ascultat cele spuse de domnul Lise, uh, ca să fii în măsură să ne pregătești uh, documentele, bine, comisia trebuie să vină cu ar fi un, uh, un, un, un, un argument împotriva noastră dacă lăsăm așa lucrurile în aer, oarecum nehotărâte. Experții au ajuns la o concluzie clară și s-a ajuns la această concluzie deja acum doi ani de zile. Acrilamida e o substanță cancerigenă. Toți experții din partea statelor membre au căzut de acord asupra acestui fapt, au participat la acele dezbateri. Așa că nu văd niciun motiv pentru care noi ar trebui să mai amânăm intrarea în vigoare a propunerii comisiei. Comisia ar fi putut să vină cu niște linii directoare. Bun, dar dacă e să tot amânăm cu încă o lună sau, mă rog, două, eu, mie mi-e teamă că o să rămână propunerea blocată undeva și o să avem nesiguranță. Și, deci, grupul nostru întotdeauna a fost de părere că ne dorim cu toții să protejăm consumatorii, sănătatea acestora. Și uh, acest lucru figurează și în programul nostru politic. Deci, dacă se respinge această obiecție, aceasta este o prioritate pentru noi astăzi, așa că trebuie să acționăm rapid. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Kallenbach! herzlichen Dank. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că explicațiile au fost foarte clare. Multă lume spune că acrilamida este periculoasă și de aceea trebuie susținute noile prevederi. Eu cred că din motivele, din motive politice, din partea unei colege care va pleca uh, foarte repede de aici, uh, din Parlament, pentru ca să fie secretar la Partidul Popular Austriac, se fac tot felul de conflicte artificiale uh, se transpun, de fapt, în Parlament, de fapt, neexistând aceste conflicte în realitate. E evident a, ce a propus Comisia, ceea ce cere Otmar Caras, există liniile directoare, recomandări, deci uh, facilități pentru IMM-uri. Toate aceste lucruri există deja, nu e nevoie să mai cerem același lucru. Trebuie să respingem în mod evident și uh, obiecția doamnei Köstinger, dar și amânarea votului. Mulțumesc! For the commission. Din partea comisiei, domnul Verstrată. Thank you, Madam Chair. So... Mulțumesc, domnul președinte. Deci, așa cum s-a menționat deja, într-adevăr, EFSA a concluzionat în evaluarea sa cuprinzătoare de risc făcută în 2015 că nivelurile actuale de expunere la acrilamidă Uh, prin diferite categorii de vârstă reprezintă o îngrijorare în ceea ce privește efectul cancerigen. Și, într-adevăr, în 2002, acrilamida a fost detectată în produse alimentare și de atunci foarte multe lucruri au fost realizate, de asemenea și de către comisie și s-a făcut o trimitere la recomandarea comisiei din 2013 în acest sens. S-au făcut anchete în ceea ce privește nivelurile de prezență de acrilamidă în produse alimentare și, de asemenea, am discutat cu operatorii din lanțul alimentar. Am încercat să vedem care pot fi măsurile de atenuare. sau dezvoltat diferite instrumente ce pot fi aplicate în mod voluntar pentru a reduce nivelul de acrilamidă. Cu toate acestea, este foarte clar, că urmare a anchetelor realizate de către statele membre, ca urmare a recomandării, și anume că măsurile de atenuare, care sunt în continuare pe o bază voluntară, sunt uh, dif- mod diferit implementate. Asta e incontestabil. În consecință, putem considera că aceast, aceste măsuri pe bază voluntară nu dau rezultatele scontate într-o situație care este urgentă pentru a proteja sănătatea. Și, într-adevăr, s-a confirmat din partea ESA în avizul său din 2015 în concluzii, se spunea că nivelurile de acrilamidă nu, erau, uh, nu au scăzut în mod uh, corespunzător în ultimii ani. De aceea, din motive de protecție a sănătății, este necesar uh, să luăm aceste măsuri de reglementare pentru a scădea prezența acrilamidei și să facem ca măsurile de atenuare să fie obligatorii pentru a ne asigura că nivelul de protecție oferit este ridicat. Dar aceste măsuri de atenuare, dacă devin obligatorii, e bine că am luat această decizie, am încercat să ne asigurăm că aceste măsuri sunt adaptate, corespund naturii și uh, volumului de produse alimentare dezvoltate, produse de către acești, uh, aceste IMM-uri din domeniu. Vrem să ne asigurăm că întreprinderile mici, uh, uh, um, IMM-urile, micro-întreprinderile, brutării, restaurante mici, uh, interesele lor au fost luate în considerare și aceste micro-întreprinderi și întreprinderi mici, în mod explicit, beneficiază de excepții de la diferitele cerințe, spre exemplu de eșantionare, de analiză și de înregistrarea rezultatelor. În consecință, anumite măsuri, precum acestea, nu vor reprezenta niciun fel de birocrație suplimentară sau povară administrativă suplimentară pentru IMM-uri. Și proiectul de regulament în ultimul an și jumătate a fost pe larg dezbătut cu o gamă largă de factori interesați și reprezentanți ai asociațiilor din domeniu, restaurante, firme de catering și așa mai departe micro-întreprinderi și așa mai departe. Proiectul de regulament, de asemenea, a fost publicat pentru a avea feedback pe portalul Comisiei Europene. Și toate comentariile pe care le-am primit, și vreau să vă spun că am primit multe, au fost examinate și au fost făcute modificări în proiectul de regulament uh, înainte ca acesta să fie votat în uh, comisie, com, comitetul uh, competent în luna iulie. Deci toate aceste îngrijorări au fost luate în considerare. Cu toate acestea, așa cum s-a subliniat deja de către domnul Lise, mai sunt în continuare anumite aspecte ce trebuie să fie rezolvate și vreau să vă spun că proiectul de regulament, dacă va fi adoptat, uh, și va uh, fi votat de către comisie, va intra în vigoare la 28 de zile după publicare. Dar se aplică doar la patru luni după intrarea în vigoare a textului. Deci, aplicarea reală, dacă totul merge ca pe roate, ne putem aștepta să intervină în primăvara anului viitor. Deci n-ar fi, așa cum s-a spus, la 1 ianuarie 2018. În ceea ce privește îngrijorările mai specifice exprimate, Comisia este ferm angajată înainte de intrarea în vigoare a acestui uh, proiect de regulament, să vină cu linii directoare foarte clare și să vină și cu explicații răspicate și anume căror întreprinderi se aplică, ce set anume de măsuri. Și asta pentru a ne alinia la măsurile uh, prevăzute în articolul 2 și există indicații clare pe acest punct uh, care au fost furnizate deja de comitetul director în uh, decizia sa din luna iulie și așa cum se menționează de altfel și în raportul redactat de acest comitet. Deci, în mod clar, pot să vă spun că vom veni cu un ghid îndrumător foarte limpede pentru a se ști clar ce măsuri se aplică căror întreprinderi. Asta înainte de intrarea în vigoare a textului. Apoi, în ceea ce privește utilizarea acelor uh, diferite culoși, ghidul acela pe culoși, eu cred că este o metodă foarte simplă și clară de a explica nivelul scontat de acrilamidă și care sunt uh, standardele. Și de asemenea, pe acest punct va trebui să clarificăm faptul că, și asta a fost un alt aspect care a fost subliniat de întregul sector, uh, produsele de mic dejun Uh, trebuie să fim, consumatorii să fie conștientizați, conștientizați asupra faptului că, spre exemplu, dacă prăjesc o bucată de pâine, nu trebuie să o prăjească prea mult, pentru că se creează acrilamidă. Acum, nu putem să uh, considerăm răspunzător pe proprietarul hotelului pentru ceea ce a făcut uh, consumatorul. Deci e clar că aceste ghiduri pe culori uh, nu pot să se aplice dacă un consumator nu respectă indicațiile sau uh, uh, și că ar trebui să existe sancțiuni pentru proprietarul hotelului respectiv. Apoi, în ceea ce privește eșantionarea și analizele, care, într-adevăr, sunt prevăzute pentru o gamă largă de produse din lanțul alimentar, uh, s-a clarificat și va fi în continuare și mai clarificat faptul că aceste analize se pot face la nivel central, pentru că există proceduri standardizate de pregătire a acestor produse alimentare, de fabricare a acestora și e clar că aceste analize și eșantionarea nu se pot face în fiecare, eu știu, întreprindere individual peste tot în Uniunea Europeană. Deci, aici lucrurile sunt clare. Această eșantionare și analiza se va face în mod proporțional. În consecință, Comisia este de părere că proiectul de regulament furnizează un nivel înalt de protecție și în același timp respectă și principiile de subsidiaritate și de proporționalitate. Și în ceea ce privește solicitarea pentru o eventuală amânare a votului, uh, e adevărat că ar trebui să avem linii îndrumătoare, ghid îndrumător înainte. Doamna președinte cere oratorului să ajungă la o concluzie, acesta încheie. Mulțumim foarte mult și Vom discuta dacă vom vota sau nu acest lucru astăzi, dar discuția aceasta va avea loc mai târziu. Acum vă propun să trecem la obiecția următoare, referitor la perturbatorii endocrini. Și am să dau cuvântul imediat celor care au introdus obiecția și vă rog foarte mult că e adevărat că e în interesul nostru al tuturor să interveniți succint, cunoaștem cu toții subiectul, ă, așa că vă rog. Thank you, Madam Chair. I will do my best uh, to respect that. Mulțumesc, doamna președinte, spune doamna Guteland. Ne referim la planul de protecție și proiectul de regulament care fixează o serie întreagă de criterii pentru a determina care sunt proprietățile perturbatorilor endocrine, acelor substanțe. Haideți să fim clari. Propunerea comisiei nu e una proastă în întregime, însă nu e suficient de bună și mai mult decât atât nu are temei juridic. Serviciul juridic al Parlamentului a ajuns la concluzia că, de fapt, Comisia și-a depășit mandatul prin introducerea unor noi derogări pentru uh, acele organisme nețintite și a schimbat 3.2 și 3.8 din anexă. Regulamentul spune în momentul de față că o substanță activă ar trebui să fie aprobată doar dacă aceasta nu este considerată a avea un efect sau proprietăți de perturbare endocrină și care nu va afecta acele organisme nețintite, cu excepția cazului în care expunerea acestor organisme nețintite la aceste substanțe active în condiții de utilizare normale este ceva neglijabil. Deci e un criteriu foarte important pentru așa zisa evaluare de mediu, dar propunerea Comisiei introduce o derogare față de acest punct și creează o portiță de scăpare și modifică un element esențial al acestui regulament deci, e ceva care de fapt, e o încălcare gravă a competențelor uh, acordate Comisiei. Comisia nu are competențe să facă acest lucru, așa că noi trebuie să reacționăm la asta. Apoi, în ceea ce privește criteriile științifice pentru proprietățile substanțelor uh, perturbatoare endocrine, sunt deosebit de importante. Comisia este îngrijorată că s-ar putea să existe ba, anumite întârzieri dacă aceste criterii nu sunt adoptate. Dar, și că din acest motiv ar trebui să acceptăm propunerea. Bine și frumos, problema e că uh, aici, dacă vă amintiți cu toții, Comisia este cea care ar trebui să prezintă aceste criterii deja în decembrie 2013. Haideți să ne amintim faptul că Comisia a fost condamnată de Curtea Europeană de Justiție pentru faptul că nu și-a asumat răspunderile și nu și-a făcut munca. Și deci, nu Parlamentul European e cel care a provocat întârzieri, ba din potrivă. Noi, în mod repetat, am lansat un apel către Comisie ca aceasta să acționeze. Și acum Comisia și-a prezentat criteriile și acestea nu sunt aliniate cu mandatul pe care îl avea Comisia. Deci, aici e vorba de sănătatea cetățenilor, de mediul înconjurător, de dreptul de a fi protejat față de aceste substanțe care sunt peste tot în jurul nostru, deci un element cheie, vital și oamenii din Europa merită ceva mai bun decât a, procedura aceasta de tip șantaj. Așa că noi nu vrem să fim uh, luați ostateci în acest dosar și nu ne putem bizui pe niște criterii științifice slabe din punct de vedere științific și pe întârzieri. Noi lansăm un apel către Comisie să vină cu o nouă propunere fără niciun fel de derogări și să nu uh, trebuiască să mai tot schimbăm absolut tot în text, ci să acționăm în mod corect și să înlăturăm din text acest element uh, ilegal. Thank you, Madam Chair. Eichhout. Mulțumesc și eu o să fiu succint pentru că vorbim de șapte ani și jumătate, tot discutăm acești perturbatori endocrinieni și e important, important aici, pentru noi toți, importantă întrebarea Comisia își depășește prerogativele sau nu. E o chestiune legată de statul de drept, nu e vorba de conținut. Fiecare are viziunea sa politică pe acest dosar, se știe, Însă se pune întrebarea că Comisia își depășește prerogativele care îi revin. Iată de ce dorim un aviz juridic pe acest subiect. Asta ne poate ajuta ca să înțelegem mai bine problematica. Iar avizul juridic pe care l-am solicitat de altfel spune foarte clar că da, Comisia și-a depășit prerogativele în acest caz. Punct. Acum unii vin și spun să fim pragmatici, dar nu e vorba despre statul de drept și mai ales cei care vorbesc despre statul de drept și tot îi dau cu ordine și uh, legea, spun că Comisia nu-și depășește prerogativele, dar se pune întrebarea în ce moment se depășesc prerogativele, în momentul criteriilor tip cut-off. Discuția care a avut loc în 2009, atunci când regulamentul acestor perturbatori a fost pus în discuție și era vorba de definițiile respective care existau și când trebuiau să se, din ce moment trebuiau ele să fie uh, aplicate. Acela era criteriul de tip uh, cut-off. Și anexa spune asta în mod foarte clar, că se aprobă aceste substanțe nu în condițiile în care nu au uh, proprietăți uh, de perturbare endocriniană pe organismele non-țintă. Și atunci e vorba de derogări pe care comisia le propune. Dacă vrei să faci asta pe elemente neesențiale, trebuie să faci, trebuie să faci apel la codecizie. După ce comisia n-a făcut nimic șapte ani și jumătate, comisia vine și spune că trebuie să ne mișcăm repede. Dar este simplu, nu vorbim aici despre criterii propriu-zis. Această parte a propunerii să o reformulați, iar dacă doriți uh, modificare uh, în regulă, haideți să mergem prin codecizie. Asta dorim, iar avizul juridic spune că aceste criterii de aplicare uh, Ehm, sunt cât se poate de importante și sunt esențiale în economia eh, directivei. Comisia spune, nu, se modifică numai un anex, dar întrebarea este, Comisia trebuie să spună că este în anexă, dar nu mai este esențial ceva într-un regulament, de fapt? Și un exemplu ca să se înțeleagă. În anexa de la um, directiva regenerabile ai țintele pentru fiecare stat membru de atins în domeniul regenerabilor și e foarte greu să spui că țintele naționale sau obiectivele naționale nu ar fi ceva esențial în directive. Deci e clar că argumentul comisiei este uh, ilogic. Și dacă este să ne războim pe aceste lucruri, să o facem în decizie și nu prin actele de punere în aplicare. Mi se pare simplu. De aceea cer colegilor mei să lase deoparte aici uh, partea politică și alianțele politice și să vadă clar că Comisia își depășește prerogativele, avizul juridic asta spune, de ce mai e nevoie ca să fim conviși. Și îmi pare foarte rău Comisia de șapte ani jumate tot îi dă înainte cu anumite lucruri și nu s-a schimbat și dacă le dăm aceste prerogative, aceste drepturi, e clar că vor apărea și alte momente în care ea în continuare va depăși prerogativele și atunci noi ca Parlamentul trebuie să spunem că pe aici nu se trece. Aceasta este linia pe care o uh, trasăm. Uh, da, o linie în timp, uh, aș spune doamna, președinte, spune doamna președinte, vă rog, dragi colegi, să vă mm, cantonați la câteva minute numai doamna? De la E. Mulțumesc. Da, propunerea de față nu este perfectă, dar e bine că există. Ne permite să progresăm, pentru că Uniunea Europeană are deja o legislație cât se poate de strictă în raport cu restul lumii și avem o uh, definiție perfect compatibilă cu criteriile de la Organizația Mondială a Sănătății. Ce vrem mai mult? Nu este un copy-paste, dar să fim pragmatici. Trebuie să se poată implementa asta în legislația națională a fiecărui stat. E clar că timpul uh, trece și acum trebuie să mergem înainte. De multă vreme cerem aceste definiții. Această definiție ea este absolut esențială și o avem astăzi. Dacă nu, iarăși intrăm într-un ciclu de 10 ani de discuții. Atunci când dorim o definiție, spunem că e importantă și este necesară pentru protecția cetățenilor, haideți, vă rog frumos, să nu mai luăm de la capăt cu discuții care să dureze ani de zile. Bineînțeles că uh, e loc și de mai bine. Trebuie să progresăm, vrem să protejăm sănătatea. Pentru asta e nevoie de reguli stricte și clare. sectorul uh, economic trebuie să știe ce se poate, să fa- se poate face pentru a avea produse mai sigure pe viitor. Mulțumesc foarte mult pentru că ați fost uh, succintă. Doamna Gerling are cuvântul. Vă rog. Mulțumesc. Eu am pregătit un <laughs> discurs cât se poate de lung, dar o să mă Uh, autocenzurez și o să-l scurtez. Vreau să spun că eu nu sprijin această rezoluție. Propunerea Comisiei pentru noi este acceptabilă, chiar dacă nu perfectă, după cum s-a mai spus aici, și s-a discutat, așa m-a spus și Bas, de multă, mulți ani pe acest subiect și acum trebuie să invocăm motive foarte serioase pentru a cere o, o anumită amânare. E vorba de efectele asupra organismelor țintă, cum ar fi dăunătorii plantelor. Aici se poate acționa și vreau să spun că dacă o substanță nu este clasificată ca perturbator endocrinian, unii spun că toate substanțele active pot fi supuse unei evaluări complete și uh, se așteaptă rezultatele. Vreau să spun că nevoia de a uh, înlocui criteriile interimare actuale este importantă, pentru că nu dorim această situație de tranziție de interimat în condițiile în care se pot face clasificări greșite și comite niște erori aici. Deci, haideți măcar să ne mișcăm, să progresăm și cât privește avizul juridic de care ne-a povestit Baz, da, e important acest lucru, dar avizul juridic de la Serviciul Juridic al Parlamentului este ceea ce este un aviz și nu are putere de lege. Thank you very much, Madam Gerling. Madam Lee. Mulțumesc, doamna Gerling. Doamna Liz. Riz. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. O să încerc să fiu succită, dar pe de altă parte înțelegeți că am vorbit despre glifozat și acum despre perturbatorii endocrinieni. E vorba aici de lucruri care îi preocupă foarte mult pe cetățenii europeni care tot vorbesc despre asta. Ce se întâmplă cu acești perturbatori endocrinieri? Este o situație cât se poate de tristă, aceea că îi regăsim în consumul nostru cotidian. E vorba de sute de substanțe cunoscute, identificate, care cu siguranță influențează hormonii noștri. Bineînțeles, aici încadrarea juridică este deosebit de importantă. Așadar, este ceea ce am făcut cu pesticidele, am obținut acordul de pe 4 iulie, dacă nu mă înșel, nu a fost simplu, a fost o întreagă bătălie și multe amânări pentru, bătălie, pentru definiția comună și în aceste condiții ne puteam uh, aștepta ca această definiție să fie uh, beton, ca să zic așa, dar nu este cazul. Cu siguranță Comisia și-a depășit prerogativele care îi revin și mandatul care îi revine. Nu intru în uh, detalii, argumentele le cunoaștem, Bas le-a menționat. Adevărul este că mm, dosarul este foarte tehnic, iar între Parlament și Comisie avem avize juridice Um, diferite. Iar Comisia urmează o linie puțin ambițioasă, ambițioasă pedalând pe serie de derogări care se preconizează a fi acordate și vorbesc, se vorbește acum despre faptul că, de fapt, acești perturbatori endocrinieni există, ne afectează. Și în aceste condiții nu avem nevoie doar de o strategie pentru aceste substanțe. Ele sunt prezente pretutindeni în ambalaje, în plastic și așa mai departe. Deci, trebuie mai mult decât o strategie. Doamna președinte, sunteți de acord cu mine că am fost succintă și v-ați înțeles, bineînțeles, că o să votez împotriva acestei obiecții. Mulțumesc, doamna Ris. Doamna Heisenkamp are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Știm faptul că perturbatorii endocrinieni pun uh, o serie de riscuri pentru sănătatea umană. Pot să ducă la apariția cancerului, uh, pot să afecteze sistemul de uh, reproducere. Așadar, oamenii trebuie să fie protejați, dar asta pe baza unor criterii, unei serii de criterii. Comisia sosește la spartul târgului cu niște criterii care nu figuraseră inițial în propunere. Deci pe noi această obiecție uh, ne interesează, o vom vota. Aș face niște observații. Se vorbește despre despre sarcina probei, care nu ar fi suficient de bine uh, descrisă E vorba de produse care se știe că conțin perturbatori endocrinieni, se știe că sunt comercializate și știm că oamenii nu sunt protejați uh, în fața acestor substanțe. În jucării, de pildă, avem aceste substanțe, dar nu numai. Mă gândesc la terenurile de fotbal uh, artificiale, în care tot copiii noștri se joacă și care țin, știm bine că conțin astfel de substanțe, precum ftalații, fenoli și așa mai departe. Trebuie să se pună capăt acestor situații. Și cred că, da, e vorba aici de niște criterii în regulă, dar uh, cum se poate face cu aceste produse chimice? Unele dintre ele trebuie pur și simplu interzise. Domnul Pedicini Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Pentru noi este clar că Comisia a cedat în fața multinaționalelor din domeniul agro și petrochimic. Tribunalul Curții Europene a spus care trebuie să fie criteriile științifice pentru determinarea perturbatorilor endocrinieni și asta să se întâmple numai pe bază uh, științifică, obiectivă, care se referă la uh, uh, sistemul endocrin și fără a avea alte criterii de tip economic, de pildă. Dacă ne uităm peste textul care a fost adoptat, perturbatorii endocrinieni sunt numai acele substanțele ca, pentru care s-a, dovedit raportul cauza-efect între substanță și o anumită problemă. Există, bineînțeles, și substanțe care sunt bănuite care avea efecte nocive asupra omului și care nu sunt repertoriate um, aici. Asta înseamnă că Comisia nu mai eh, dorește să uh, meargă deloc pe principiul precauției. Pentru aceasta noi vom vota obiecția aceasta. Domnul Disecă. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Avem o temă aceasta pe ordinea de zi, dar am discutat deja de multe ori despre ea. Dacă vedem propunerea comisiei, vedem că nici uh, ONG-urile și nici industria nu sunt mulțumite de această propunere. E vorba de un compromis, iar statele membre au fost de acord cu el, dar numai cu procedura de excepție. Dacă e să eliminăm acum procedura de excepție, atunci uh, putem să mai certăm, ne certăm mult, însă această procedură a fost obținută cu greu, după multe concertări, după mii de amendamente, a fost foarte costisitor și ca timp. Și acum, pe lângă amendamentul verzilor, văd că se cere comisiei să facă o propunere nouă cât de repede. Păi haideți să fim sinceri, dacă cerem așa ceva, o să mai dureze 4-5 ani de acum. În această legislatură nu se va mai întâmpla nimic. Așadar, astfel de politică mie mi se pare irresponsabilă, nu mi se pare corect ce putem obține mai bun este ceea ce avem acum pe masă, ceea ce dă siguranță juridică pentru întreprinderi, ceea ce dă protecție pentru consumatori și și la procedura de excepție nu există pericole suplimentare. Avem o întrebare din partea verzilor către, către Guvernul Federal, dar nu am timp acum să o citesc, dar puteți, domnule Bashai, să citiți această întrebare, iar acum la Berlin între CDU și Verzi se poate colabora foarte bine, știți foarte bine și poate că după ce se va crea o coaliție Jamaica în Germania veți putea să aveți chiar mai multe contacte contacte bune pe care să vi le folosiți la maxim. Madame Grostet. Doamna Grostet, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Prioritatea aici ar fi a de a proteja sănătatea concetățenilor noștri și de ani de zile am uh, așteptat să existe o poziție oficială în acest domeniu al perturbatorilor endocrinieni. O avem, nu este perfectă, mi-ar fi plăcut ca la propunerea pesticide să avem niște excepții care să vizeze tocmai acești perturbatori endocrinieni, în sfârșit, însă cred că e mai bine să ne oprim aici ca să nu ne dăm cu stângul în dreptul. Avem o propunere, este un pas înainte semnificativ, îl așteptam de multă vreme și ar fi irresponsabil să vii și să spui nu, o luăm de la zero, Vrem mai mult? Nu. Bineînțeles că uh, pentru perturbatorii endocrinieni cu toții ne dorim mai multe progrese, dar haideți să depășim această prima etapă. Este important să continuăm să uh, lucrăm pe acest dosar și pentru mine a respinge această obiecție este absolut esențial pentru că eu sunt uh, pentru propunerea comisiei. Mulțumesc foarte mult pentru că ați fost scurtă și la obiect. Domnul Berend de la Comisie, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, că îmi dați cuvântul și eu o să încerc să fiu uh, rapid, cum au fost și ceilalți colegi. S-ar putea spune multe, multe argumente ar putea fi uh, dezbătută în legătură cu textul acestei obiecții, dar s-a vorbit de, mult despre de clauză de derogare care pare să preocupe pe foarte multă lume aici. Înainte de a intra în detalii, uh, Vreau să vă spun că procesul acesta a fost îndelungat și foarte complicat din perspectiva Comisiei, aceea de a putea de a veni cu aceste criterii în Comitetul Permanent și acum aici în fața dumneavoastră. Și bineînțeles, așa cum s-a spus, părerile sunt foarte diferite și noi am încercat să venim cu cel mai bun compromis posibil în condițiile date. În ce privește această clauză, care se află în centrul atenției în obiecție, vreau să vă spun că, spre deosebire de ce a spus Serviciul Juridic al Parlamentului, cel al Comisiei a spus că noi, Comisia, nu le depășim prerogativele. Asta se vede mai ales în punctul 3.8.2 și asta când se vorbește despre acele criterii de tip cut-off din uh, textul uh, regulamentului. Dar și în considerente. Mă refer, uh, bineînțeles, uh, la, articol, uh, la articolul respectiv și la anexa pe care o cunoașteți. În general, regulamentul acesta, vă reamintesc, are obiectivul de a promova și a pune pe piață produse și substanțe benigne sau mai benigne decât celelalte și astfel, dacă aceste substanțe sunt considerate ca atare, ele sunt supuse unui management uh, integrat special și sunt supuse în general unei vigilențe uh, speciale și unei monitorizări speciale. Și nu credem că asta ar fi o obiecție care poate fi ridicată în fața regulamentului Anul trecut, comisia dumneavoastră ne-a permis să, ajung, să ajungem la o majoritate calificată în comitetul permanent. Domnul Eichhout uh, a spus că poate că asta ar fi o amenințare sau un șantaj din partea noastră. Nu este adevărat. Mă refer, bineînțeles, la importanța unei majorități calificate în comitetul permanent. Și încă o dată, noi nu puteam să venim cu același text fără această clauză pentru că n-am fi avut sprijinul care ne trebuia la Consiliu și am fi rămas pe vecie cu criteriile interimare. Și toată lumea în dezbatere a spus și spune că aceste criterii interimare nu sunt bune. Ele duc la identificarea unor substanțe, dar greșit, și substanțe care nu sunt perturbatoare endocrinieni. E bine, poate mulți consideră că nu este o propunere Uh, perfectă fie, dar este un pas înainte considerabil în comparație cu situația actuală, cu criteriile interimare și am propus și o clauză de revizuire ca să vedem ce experiențe vom fi câștigat după ce am pus în aplicare acest regulament și el, bineînțeles, după cum vă spuneam, poate fi revizuit la un moment dat în viitor. Mulțumesc foarte mult! Acum am terminat cu această discuție pe uh, obiecția privitoare la perturba- uh, perturbatorii endocrinieni. Trecem la vot dar înainte de a merge la vot, și avem mai multe dosare aici de votat astăzi, dar am primit două cereri de amânare a votului și atunci trebuie să vi le supun atenției. Prima cere amânarea votului pe acrilamidă. Am înțeles din dezbatere, există obiecțiuni pentru împotriva amânării uh, votului, deci trebuie să votăm dacă acceptăm sau nu propunerea de a amâna votul pe acrilamidă până pe 12 octombrie. Haideți cu vot electronic, este mai simplu. Este, ar fi și un prim vot. Am deschis votul. Toată lumea are cartelele de vot, toată lumea a votat. Am închis votul. Se respinge. Bun. Înseamnă că vom vota astăzi acest lucru. A doua propunere, tot de amânare, se referă la votul asupra guvernanței oceanelor internaționale. Obiecții? pentru a amâna votul aici? Cererea a fost făcută de raportor. Nimeni nu obiectează, deci aprobăm acest lucru, această propunere de amânare, deci votul pe acea guvernanță Oceanului Internaționale va fi amânat până la ședința din noiembrie. Acum începem votul. Primul vot se referă la obiecția privitoare la boabele de soia modificate genetic, DAS, etc. Votăm cu vot electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis acum și se adoptă. A doua votare, obiecția care vizează tot uh, boabele de soia modificate genetic, deci cealaltă varietate. Am deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă. Al treilea vot este tot pe o obiecție referitoare la măturile de atenuare și măsuri standard pentru reducerea prezenței substanței numite acrilamidă în alimente. Am deschis votul. Și votul s-a închis. și se respinge. Următoarea, tot o obiecție, care privește criteriile pentru determinarea substanțelor perturbatoare endocrinian. Am deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă. Următorul vot. Se referă la un regulament care adoptă de modificare a anumitor articole, ceea ce privește procedura de reglementare cu control, conform articolului 290 și 291 din tratatul TFUE. Votăm amendamentele 1, 2, 3, 213 până 212. Cine este pentru? Cine este împotrivă Și se adoptă. Amendamentul 125. Cine este pentru? împotrivă Și se respinge. Amendul 126 pentru. Se adoptă. Amendamentul 129. Pe ultima pagină avem amendamentul 159. Deci 159 împotrivă, abțineri, se respinge. și 24 și 127 pentru împotriva abțineri se respinge final vote on this amendment electronically. Votăm acum amendamentele electronic. Să deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Acum votăm scrisoarea pe care o să o trimitem noi în numele comisiei care va conține amendamentele pe care le-am adoptat în atașament. Cine este pentru scrisoare? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Mai avem una We vote on implementation of EU macro-regional. Votăm pe implementarea strategiei macro-regionale UE, compromisul 1, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se verifică. Amendamentul 9. S-a deschis votul, s-a închis și se adoptă. Amendamentul 11, cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 12. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 13. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4. Pentru? Împotriva Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 15. Cine-i pentru? Împotriva Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 17 pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri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 abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Verificăm 47. S-a deschis votul. Se adoptă. 48. Pentru. Împotrivă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 se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se verifică 63. S-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri,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 și se adoptă. Ceea ce încheie ședința noastră de vot. while uh, you will uh, stay with us. Bun, atunci fie că rămâneți, fie că plecați, vă rog oricum să dați volumul mai încet. Haideți, dragi colegi, să continuăm cu reuniunea. and other Dragi colegi, vă rog și ceilalți participanți la reuniune, vă rog frumos să părăsiți sau să rămâneți în sală, dar în liniște. Trecem uh, mai departe și trebuie să revină anunțurile președintelui pe diferite subiecte. În primul rând, s-a strecurat o eroare într-un regulament cu privire la punerea pe dispoziție pe piață a produselor biocide. E vorba de numele substanței active care este inclusă în anexa 1, categoria 6, rândul 3 a tabelului, dar și a deciziei um, CAS. Um, Parlamentul a fost rugat de către serviciile competente să-și dea acordul cu, la um, corectarea acestei erori. De aceea, un corigendum a fost trimis pentru acest text, a fost pregătit. Avem uh, o regulă care permite să trimitem un corigendum. Acesta a fost trimis așadar tuturor deputaților din comisia noastră miercuri, dacă nu se aud obiecții până la sfârșitul reuniunii de astăzi, corigendumul va fi considerat adoptat și va fi înaintat Parlamentului pentru ca să fie anunțat la sesiunea plenară din octombrie 1 la început. Un alt subiect este compunerea echipei de negociere pe LULUCF. În urma deciziei plenarei de a transmite dosarul LULUCF înapoi la Comisia ENVI pentru negocierile interinstituționale, în conformitate cu regula 69F, echipa de negociere va fi condusă de um, doamna președinte și va fi formată din raportor și raportorii din umbră. În al treilea rând, pentru dosarul ETS Aviație, în urma deciziei plenarei de a retrimite dosarul înapoi la Comisia Envi pentru negocieri interinstituționale și uh, în conformitate cu regulile, echipa de negociere va fi condusă de către președinte și este formată din raportori și raportorii din umbră. Reuniunile Envi din octombrie și noiembrie, în urma unei decizii luate de către secretarul general de a lansa o fază pilot de testare, în care reuniunile de marți și miercuri ale săptămânilor de comisii vor începe deja la ora 14.30, așa se va întâmpla. Deci, sesiunea de după amiază a reuniunilor Envi din 11 octombrie, 21 noiembrie și martie 28 noiembrie, toate acestea așadar vor începe după amiaza la ora 14.30, în loc de ora 3. În legătură cu sesiunea din octombrie, ședința Comisiei Envi din 12 octombrie, care era plasată în rezervă, va fi anulată, iar reuniunea de dimineață va avea loc așa cum a fost planificat. Un seminar care se va numi Primele rezultate ale programului LIFE 2014-2020 va avea loc pe 10 octombrie 2017 de la ora 10 la 12.30, iar acest seminar are ca țintă informarea membrilor din Comisia ENVI pe implementarea programului LIFE și uh, prezentarea primelor rezultate ale proiectelor integrate. Toată lumea este invitată să participe. Bun. Trebuie de asemenea să vă transmit informații despre negocierile interinstituționale în curs. În legătură cu pachetul Economia Circulară, am avut al treilea trilog informări pe pachetul deșeuri, iar instituțiile au avut un schimb de opinii și au negociat mai multe puncte. S-a luat o decizie de a transmite către nivelul tehnic dosarul pe directiva uh, ambalaje și directiva um, deșeuri de ambalaje și um, această inițiativă trebuie să mai fie discutată, deci, la nivel tehnic. S-a ajuns la un compromis pe operațiunile de uh, eliminare cu excepția uh, țintei de reducere a uh, eliminării deșeurilor, de asemenea și compromisul pe um, ierarhia deșeurilor și anexa 4A, dar și diluarea și amestecarea deșeurilor periculoase. Deciziile, deciziile pe EPR și pe um, produsele aferente și um, deșeuri finale au fost amânate. Cam atât despre pachetul deșeuri. Iar acum negocierile pe directiva de îmbunătățire a ETS, a investițiilor uh, pentru reducerea emisiilor. Am avut al patrulea trilog informal pe revizuirea schemei de comercializare a cotelor de emisie. Acesta a avut loc pe 13 septembrie în Parlament sau la Consiliu. În fine, nu mi-amintesc dar am discutat variabilele cheie ale dosarului în lumina mandatului actualizat al Coreperului din 8 septembrie. Cred că a fost la Strasburg, de aceea, da, a fost la Parlament și a fost la Strasburg. Am făcut progrese semnificative pe um, MSR și președinția a fost de acord să accepte, să retransmite statelor membre propunerea Parlamentului de a uh, anticipa cu un an uh, data la care se aplică mecanismul Consiliului de limitare a um, validității alocațiilor MSR. Președinția a salutat această propunere. Am avut discuții de asemenea și pe fondul de inovare. Poate că putem să spunem că poziția instituțională se ajuns la un compromis, mai mult sau mai puțin. Am mai avut un acord de asemenea și pe alte elemente, mai ales, de exemplu, anularea voluntară um, a, în cazul uh, închiderii generării de electricitate, deci a capacității din, datorită măsurilor naționale, producerea unor schimbări uh, Um, schimbări la nivelul producției și uh, nivelului de producție și extensia listei de localizare a carbonului, dar și transfere către fondurile uh, de modernizare. În uh, ceea ce privește aviația. Am avut un prim trilog informal pe ETS, pe aviație. Am început prin prezentarea motivelor poziției Parlamentului și ale Consiliului. Președinția a subliniat importanța unei certitudini juridice pentru operator și a vorbit despre angajamentul Consiliului față de propunerea Comisiei, considerând că orice modificare ulterioară este prematură. Comisia a asistat procesul punându-se la dispoziție pentru a analiza orice poziție de uh, schimbare pentru a putea uh, apropia cele două părți. Următoarea discuție și un acord posibil va fi pe 18 octombrie. Așadar, Acestea au fost câteva cuvinte despre ultimele triloguri pe care le-am avut. Și acum trecem mai departe la dezbaterile pe care le-am prevăzut acum. Avem acum uh, revizuirea directivei pentru piața internă a electricității și raportor este domnul Ivo Belet și trebuie să dezbatem uh, proiectul de aviz și raportorul are cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Într-adevăr, uh, ne referim aici la o directivă pentru care domnul Poci a fost responsabil până acum. E vorba de o directivă care este parte din pachetul energie curată. Responsabil este ITRE, dar cu siguranță că felul în care se organizează piața industriei electrice contează și din punct de vedere al climei și deci contribuția noastră este esențială. Despre ce e vorba? E vorba de energii regenerabile, capacitatea de a obține rezultate eficiente în decarbonizarea electricității și aceasta înseamnă că și energiile regenerabile să poată să curgă mult mai ușor de acolo unde sunt produse foarte eficient din punct de vedere al costurilor, nimic nou până acum. Însă aș vrea să mai spun ceva și despre capacitatea de rezervă care va fi necesară, dar o să vorbesc despre aceasta mai târziu. Am propus să vorbim despre două, trei puncte. În primul rând, uh, dispecerizarea prioritară. Tehnologiile regenerabile devin din ce în ce mai mature și pot fi realizate fără susțineri guvernamentale, ajutoare sau subvenții, și dar uh, totuși vrem să păstrăm poziția de lider și deci s-ar putea să fie prematur să discutăm acum despre sfârșitul accesului prioritar la rețea. Și de aceea, prin amendamentul 20, noi am propus o evaluare profundă înainte să eliminăm uh, dispecerizarea prioritară pe care o avem acum pentru regenerabile. Un alt punct, un alt punct care este un element esențial în revizuirea directivei este adecvarea resurselor și capacităților și mecanismele de capacitate pe care le avem. Suntem cu toții, bineînțeles, pentru abordarea Comisiei de a avea o metodologie coordonată la nivel european. E un lucru pozitiv, însă noi suntem convinși că un echilibru mai bun este necesar pentru ca să punem pe de-o parte metodologia europeană și pe cealaltă specificitățile naționale sau regionale. Și de aceea noi am propune ca evaluarea la nivel european să fie completată pe viitor de evaluări care să se concentreze și pe nivelul național și pe nivelul uh, regional, ținând cont de specificități. Pe lângă aceasta, pe lângă argumentele de capacitate și mecanismele de capacitate, pentru că acestea nu pot fi luate uh, ca atare, trebuie să ne asigurăm de asemenea și de siguranța de aprovizionare cu curent. Suntem convinși că mecanismele de capacitate nu pot fi eliminate. Trebuie să ne uităm la costurile pentru consumator. Există motive pentru trebuie analizate bine motivele pentru introducerea acestor uh, mecanisme de capacitate, mai ales din perspectiva facturilor pe care le plătește consumatorul. Deci, mecanismele de capacitate trebuie să fie legate strâns de impactul asupra consumatorului. Un alt element important în același dosar se leagă de asemenea de mecanismele de capacitate care trebuie să se elaboreze pe baza unor criterii transparente care să includă destulă flexibilitate și care n-ar trebui să contravină țintelor de energie și eficiență. Permiteți-mi, doamnă președinte, de asemenea să mă refer la un subiect mai delicat, și anume 550 de grame de dioxid de carbon pe kWh, care sunt standardele de performanță pentru mecanismele de capacitate, ar trebui să, ne, să găsim o cale pentru ca acest criteriu să fie definit mai clar. Pentru că știm cu toții că turbinele de ciclu deschis sunt nu răspund imediat acestui criteriu de 550 de grame dioxid de carbon emisie pe kWh și deci trebuie să ținem cont de rolul acestor turbine cu ciclu deschis și să fim puțin flexibili pentru ca să ne adaptăm definiția la felul în care funcționează aceste mecanisme în uh, lista noastră de criterii ETS. Și un alt punct care nu este neapărat legat direct de ENVI, e mai degrabă legat de ITRE la revizuirea directivei, e vorba de sistemele de transmisie TSO între operatori. Există mai multe um, criterii, mai multe căi de comunicare între centrele regionale. Noi susținem o abordare eficientă a sistemului uh, european și cerem o mai bună organizare și coordonare între TSO-uri. Credem că trebuie, așa cum am zis-o și prin mai multe amendamente, să obținem, deci, acele, uh, aceste obiective elaborând în același timp o direct, o nivel european pentru transmiterea, uh, pentru sistemele de transmisie TSO. Nu neapărat de sus în jos, ci de jos în sus, prin implicarea unor uh, modificări uh, structurale la nivelul centrelor de uh, transmisie operaționale. Acestea sunt uh, obiectivele principale pe care am vrea să le folosim. Am înaintat amendamente și, bineînțeles, suntem deschiși la propunerile colegilor iar termenul de um, depunere a amendamentelor trebuie să de transmiteți dumneavoastră. Ne bucurăm de schimbul de opinii. Thank you very much, uh, Mr. Bellet. Now, uh... Mulțumim foarte mult, domnule Bellet, și acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Mai întâi, domnul Poci. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumim domnului Belet pentru proiectul de raport, pentru că e adevărat că o situație foarte dificilă. Dosarul acesta nu figura deloc pe listă și acum sunteți într-o situație dificilă. Trebuie să raportăm pe același subiect în aceeași ordine de zi. E referitor la directivă. Salutăm faptul că dumneavoastră ați abordat și ați modificat propunerile din uh, textul inițial al Comisiei, uh, propunerile acelea obligatorii care sunt uh, acum modificate și devin recomandări. E clar că trebuie să vedem eficiența și răspunderea cum e repartizată. Apoi, articolele modificate, după părerea mea, trebuie să fie bine redactate. Spre exemplu, la articolul 5, Uh, pentru a avea un echilibru apoi dreptul de a produce și de a utiliza energie electrică. Poți să continui? Deci energie produsă local, uh, dacă aceasta este mai eficientă din punct de vedere al uh, costurilor. Și probabil că ar trebui să analizăm un pic și dimensiunea inițială obligatorie pentru această, aceste mecanisme de capacitate. Apoi, distribuția. După părerea mea, acest lucru trebuie lăsat în seama autorităților naționale, pentru că ele sunt cele mai bine echipate în domeniu pentru a analiza eficiența costurilor și e clar că trebuie să ne gândim și la diferitele condiții care există, diferențele între diferitele state membre în materie de topologie și uh, geografie și conectare la rețea și pentru a avea coerență cu piața paneuropeană de energie, pentru a avea condiții egale și tratament egal pentru toți intervenienții pe piață, mă gândesc că și aici ar trebui să preluăm aceste sugestii, eventual să le discutăm și să vedem până unde ca mecanismul de fixare a prețurilor va oglindi cererea și oferta. Pentru că altfel s-ar putea să modificăm acest text și va trebui să ne mai gândim la felul în care acest lucru poate fi pus în serviciul public, uh, pro bono publico. Pentru că dacă nu, va fi foarte greu să putem garanta că se vor face investițiile pe care vrem să le uh, avem. Vrem să susținem și uh, inovația în domeniu și vrem să avem investiții în aceste noi capacități, noi tehnologii o altă prioritate și anume dispecerizare prioritară. Asta ne va permite să susținem inovația, să promovăm acele resurse inovatoare, dar în același timp trebuie să fim conștienți și de faptul că acest lucru ar putea perturba piața. Deci de aceea trebuie să asigurăm echilibrul necesar. Și am să vin cu câteva sugestii în acest sens. Apoi, în ceea ce privește repartizarea răspunderilor, s-ar putea la un moment dat să se ajungă la oarecare discriminare, de aceea e nevoie și de un echilibru aici, care să fie în mod prudent redactat. Apoi, toți actorii de pe piață trebuie să fie supuși acelorași criterii și condiții și tratamentele preferențiale trebuie să fie analizate și să vedem exact care va fi rezultatul final al unor astfel de derogări. Și mă voi opri aici, însă vreau să subliniez încă o dată că propunerile noastre sunt destul de asemănătoare și sper că săptămâna viitoare la ședința raportelor din umbră o să rezolvăm totul. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Vișnievska. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Încă de la bun început doresc să-i mulțumesc domnului Belet pentru munca pe care a desfășurat-o, pentru spiritul de cooperare de care a dat dovadă și în ceea ce privește proiectul uh, de text din partea Comisiei Europene pentru piața de electricitate, vreau să vă spun că sunt de acord cu obiectivul scontat și sunt de acord de asemenea și cu mare parte din propunerile și soluțiile care figurează în text. Sunt de acord cu faptul că trebuie să îmbunătățim felul în care funcționează piața energiei, și să avem o integrare a diferitelor sisteme, să integrăm energiile regenerabile în întreaga rețea este absolut necesar ca energiile regenerabile să nu reprezinte o povară, ci trebuie să fie integrate, pentru că acestea sunt foarte fărămițate astăzi. Și asta ne va permite să reducem emisiile de CO2, să scădem prețul energiei și, de asemenea, să ținem seama de specificitățile regionale. Cu toate acestea, pentru că acest lucru să fie eficient și posibil, statele membre ar trebui să dispună de instrumentele necesare în acest sens, în așa fel încât ele însele să poată să decidă care va fi mixtul energetic. Însă vedem că în continuare această competență ține de statele membre. Uniunea Europeană, de altfel, e foarte diversificată în ceea ce privește sursele de energie. Deci, trebuie să dăm dovadă de prudență aici. Nu trebuie să uh, transferăm competențe Uh, în mod uh, eronat. Din punctul meu de vedere, subiectul cel mai sensibil reprezintă introducerea unor norme tehnice în ceea ce privește emisiile de CO2. Uh, să nu se depășească pragul acela de 550 de grame de CO2 per kilowatt pe oră. Gândiți-vă la acele unități de producție care sunt deja operative. Comisia a introdus această exigență așa, la, pe ultima sută de metri, cu o săptămână înainte de publicarea textului, fără să-și dea seama exact care vor fi consecințele. Decizia a fost luată la un nivel foarte ridicat, fără niciun fel de studiu de impact, ceea ce înseamnă că uh, există tot felul de dezbate și speculă pe motivele care stau la baza unei astfel de decizii, însă nu vreau să mă refer prea mult la asta. În orice caz, indiferent ce ar fi, nu putem spune că, în mod rațional, uh, promovarea acestui mecanism ar avea drept scop doar protecția mediului. Nu, trebuie să vedem exact ce se ascunde în spatele acestui mecanism. După adoptarea acestei decizii, Comisia a cerut unei întreprinderi din Grecia să analizeze subiectul, dar încă n-am primit niciun răspuns să știm exact dacă acel prag de 550 de grame CO2 pe kilowatt per oră va avea un impact pozitiv sau nu asupra mediului înconjurător. Iar în ceea ce privește concluziile Euroelectric, uh, nu mai avem niciun fel de îndoieli. Nivelul de emisii trebuie să fie fixat la nivel european și trebuie ca fiecare stat membru să fie în măsură să-și desfășoare propria sa politică energetică, să-și aleagă propriul mix energetic pentru că e clar că emisiile pot fi reduse dacă există subvențiile potrivite. De multe ori, subvențiile sunt mult mai eficiente decât utilizarea altor fonduri prin alte domenii uh, în care se intervine. Și de aceea trebuie să vedem care este impactul negativ al anumitor măsuri asupra mixului energetic și asupra siguranței aprovizionării cu energie. Există țări, precum țara mea, spre exemplu Polonia, care uh, importă gaz din Rusia. Și apoi se spune de asemenea că ETS este un instrument care poate fi utilizat pentru a reduce nivelul de emisii în Uniunea Europeană. Dar costurile sociale sunt uh, foarte clare și va avea un uh, impact negativ asupra sistemului de tarificare al energiei. Facturile vor fi mai scumpe pentru consumatori. Vreau să vă aduc aminte de faptul că dacă e să electrificăm transporturile, și de altfel e un uh, obiectiv fixat de guvernul meu în Polonia, e bine, asta, cred eu, din păcate, va duce la modificarea a prețurilor și poate că domnul raportor nu cunoaște foarte bine situația la noi sau în altă parte în Europa, însă ar trebui să acorde atenție și acestui aspect. Domnule raportor, noastră mergem și mai departe și propuneți, de fapt și de drept, să se utilizeze aceste limite fără niciun fel de perioadă de tranziție, de măsuri de adaptare, uh, schimbarea așa lor de pe zi pe alta, peste noapte, după ce intră în vigoare textul. Eu sper că aceste informații pe care vi le-am furnizat ne vor permite să avem o cooperare constructivă și uh, eficientă pe viitor, în așa fel încât următoarele săptămâni să putem găsi cele mai bune soluții pentru statele membre, ca fiecare stat membru să fie măsură să-și definească, așa cum dorește, care este propria sa politică energetică pe viitor. Mulțumesc foarte mult și aștept cu nerăbdare colaborarea noastră. Mulțumesc, urmează doamna Iatenmachi. Thanks. Alde Shadow, Mrs. Carolina. Mulțumesc. Eu înlocuiesc pe colega noastră Carolina Panset, care nu e prezentă și m-a rugat pe mine să prezint uh, ceea ce dorea să uh, spună. Mai întâi, salutăm propunerea Comisiei, care e o bază foarte bună și care vine cu măsuri interesante care ne va permite o integrare mai sporită a pieței de energie. Vrem să mulțumim și raportorului pentru aviz. Putem fi de acord cu multe din punctele subliniate și salutăm mai ales poziția raportorului în ceea ce privește interconectarea pentru a avea o piață electrică care să fie funcțională. De asemenea, suntem de acord cu propunerile raportorului referitor la mecanismele de capacitate, care ar trebui să se bazeze pe criterii transparente și care nu ar trebui să contracareze eforturile făcute de Uniunea Europeană pentru protecția mediului. Suntem gata să înaintăm câteva amendamente tocmai pentru a întări următoarele prevederi. Mai întâi, am dori să punem un accent suplimentar pe rolul interconectării în momentul de față, interconectarea transfrontalieră nu este suficientă în Uniunea Europeană pentru a permite o piață care să funcționeze în mod corect și care să rezolve dificultățile de furnizare de energie care pot exista în anumite regiuni europene. De asemenea, am dori să spunem încă o dată faptul că fiecare stat membru trebuie să ajungă la acel nivel de interconectare care să corespundă cu cel puțin 10% din uh, capacitățile de protecție prevăzute până în 2030. Scopul fiind să avem chiar și niveluri mai ambițioase până în 2030. În al doilea rând, noi suntem de părere că capacitățile de stocare reprezintă un element deosebit de important dar în întregul sistem electric Uh, nu numai prin uh, uh, rezolvarea dificultăților de aprovizionare, de întreruperea a curentului electric, dar și pentru că vor permite cetățenilor să aibă un rol mai activ și să devină consumatori mai activi. De aceea, noi ne-am dorit ca aceste capacități de stocare să aibă un rol mai central în întregul regulament. În al treilea rând, în ceea ce privește dispecerizarea prioritară, noi suntem de părere că pentru acele state membre care încă nu și-au îndeplinit țintele de energie regenerabile, acest element poate juca un rol important și ar trebui să fie menținut în continuare. Deci, și putem spune că la sfârșit, dar nu în cele din urmă, mecanismele de capacitate trebuie să fie stabilite pe baza unei evaluări de impact care să fie mod clar motivat, justificat, cu criterii de flexibilitate în întregul proces și în felul în care sunt generate capacitățile și de, de, uh, felul în care abordăm furnizarea. Așteptăm cu nerăbdare cooperarea pe viitor. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Chilonen. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Mai întâi aș dori să mulțumesc domnului raportor pentru munca deosebită pe care a depus-o și e clar că și pe aceste aspecte intervine, schim, intervine un alt dosar, și anume schimbările climatice, care nu trebuie pierdute din vedere. Câteva observații care se referă mai întâi așa, în general, la text. Din punctul nostru de vedere, poziția consumatorului aici este una foarte importantă. Energia ca și serviciu oferit este deci un light motiv, așa că trebuie să ținem seama și de părerea clientului, al consumatorului. Și de aceea, în interesul acestuia, trebuie ca piața să funcționeze corect. Notez că în momentul de față, în Europa, sunt foarte multe investiții care se fac în domeniul energiei, dar fenomenul de sărăcie energetică în continuare este o mare provocare. Pentru că nu toți cetățenii au uh, acces uh, la energie și de aceea ar trebui să investim în soluții care să ne permită flexibilitatea. Trebuie să ne gândim de asemenea și la alte posibilități de investiții, de finanțare, în așa fel încât fiecare cetățean să aibă un acces cât mai garantat la energie, să poată să profite de noile tehnologii, noile soluții inovatoare care există și ajung pe piață. E nevoie de rețele inteligente. Trebuie noi servicii care să fie oferite consumatorilor. Toate aceste lucruri sunt foarte importante. Și ar trebui ca gospodăriile, consumatorii, să fie în măsură să beneficieze de tot ceea ce există în momentul de față pe piață. Uh, însă asta fără ca facturile lor să fie mai scumpe. Și va trebui să vedem ce putem face în așa fel încât să garantăm o mai bună interconectare și să ajungem la o situație în care putem trata pe picior de egalitate toate metodele de producție de energie electrică și în acest sens e nevoie de oarecare siguranță aprovizionării. Ar trebui poate să avem mai multă experiență pentru noi tipuri de energie înainte să luăm decizia de a construi instalații foarte greoaie, foarte mari. Pentru că ne putem da seama și noi că nu, nu putem să construim astfel de instalații până când nu știm exact ce și cum, cum care sunt costurile, răspunderile, implicațiile, consecințele. Uh, spre exemplu, în țările nordice există un sistem care, mă rog, e destul de specific acestor țări, care a funcționat foarte bine până acum. E un exemplu foarte bun de cooperare între diferitele sectoare de activitate și am speranța că poate veți putea să vă inspirați din această metodă în așa fel încât să o transpunem și în altă parte în Europa. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Șclelec. Thank you, Mr. Chair. Uh... Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi aș dori să salut raportul colegului Ivo Belet și să spun că împărtășim puncte de vedere pe niște subiecte foarte importante. Dar, încă de la bun început, aș dori să subliniez niște obiecții uh, sau niște obiective majore pe care trebuie să le, nu le pierdem de vedere în momentul în care redactăm această piață. Mai întâi, în mod public, am spus că vrem să fim lideri în sursele globale de energie și în eficiența energetică. Un al doilea obiectiv, care de asemenea e important, și anume că cetățenii să fie în centrul perioadei de tranziție și că pachetul acesta de energie curată să ofere cetățenilor o energie la prețuri corecte și la prețuri corecte și pentru industrie. Și un al treilea obiectiv, care de asemenea este important, și câteva amendamente au fost introduse în raport, merg în această direcție, și anume recuperarea regională. Deci nu doar centrele euro- regionale de, de electricitate. Și un al patrulea obiectiv, de asemenea foarte important, și anume siguranța aprovizionării. De multe ori se uită latura de investiții și de inovație. Și astfel, Aș dori să mă refer la acest aviz, pentru că e clar că am fost evocate câteva idei aici, emisiile, limitele de emisii, pragul acela de 550 de grame per kilowatt per oră. Acum să vedem care sunt limitele tehnologiilor actuale și limitele pe care le fixăm pentru factorii interesați în industrie. Evident, aceștia vor, pentru a se adapta vor avea nevoie de bani pentru cercetare, inovație, pentru a promova noi tehnologii care să fie mai flexibile. Și dacă e să ne gândim la mecanismele de capacitate, trebuie să ținem seama de faptul că partea cea mai importantă din aceste mecanisme reprezintă latura de flexibilitate, pentru că un uh, procent mai mare de energie regenerabile în întregul sistem nu o facem așa doar de dragul capacității și de a avea rezervă, ci vrem ca să avem și flexibilitate. Dacă avem investițiile necesare în inovație, sunt convins că industria noastră poate dezvolta noi tehnologii pentru a pune capăt, eu știu, perturbărilor care ar mai putea exista acum în, pe această piață. Și în acest mesaj pe care îl vom transmite către industrie, putem să insistăm și pe capacitățile de stocare care poate deocamdată seamănă așa mai mult că uh, uh, aș, uh, uh, uh, măsuri așa de tip SF, dar care pot fi dezvoltate, promovate pe viitor. Și evident, ne dorim de asemenea să promovăm diferite surse de energie. În acest sens, e clar că aceste decizii trebuie luate la nivel regional, la nivel național, în ceea ce privește mixul energetic și, evident, în interesul cetățenilor. One, uh, must... În centrul tranziției energetice trebuie să se găsească cetățenii noștri. Trebuie ca noi operatori pe piață să poată să Uh, funcționeze. Cetățenii noștri care pot să treacă de la autoconsum la vânzarea unei părți din consumul lor de energie și probabil în viitor vom avea o multiplicare a operatorilor de acest tip. În viitor, diseminarea prioritară prin dispecerate. Trebuie să fie o prioritate această dispecerizare pentru toate sistemele, nu numai cel de transmisie. Noi considerăm că e nevoie de un studiu de impact în legătură cu care, mo, în care noile tehnologii pot să part participe la aceste evoluții, dar noile proiecte oricum vor trebui să aibă prioritar această specializare pentru a-și îndeplini uh, obiectivele financiare și asta pentru a permite participarea pe piață și sperăm că vom coopera foarte bine pentru a finaliza acest document. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Doamna Gaustet are cuvântul în continuare. Mulțumesc foarte mult! În primul rând vreau să salut munca domnului raportor, domnul Ivo Belet. E clar că piața electricității trebuie să devină mai flexibilă pentru a integra regenerabilele, pentru a putea avea o, un management dinamic al consumului de către cetățenii noștri și cred că raportorul a găsit un echilibru propice. Trebuie să permitem statelor membre să poată să vină cu uh, mecanisme care să vizeze capacitățile, foarte importante, pentru a asigura aprovizionarea cu electricitate. Dar nu trebuie ca acestea să fie condiționate de studii de impact pe, anuale. Avem nevoie de din potrivă, de o viziune pe termen lung și tot ceea ce împietează asupra acestei viziuni pe termen lung nu e bine. Cât privește regenerabilele, acestea sunt în plină expansiune, foarte bine, însă aș dori ca uh, accesul prioritar uh, de conectare la rețele să fie lăsat altor energii care astăzi nu sunt prioritare, cum ar fi energia marină sau energia provenită de la micile instalații eoliene care sunt la începuturi și care au nevoie de sprijin. Deci trebuie să devină prioritară în ce privește conectarea la rețea, la grid. Cât privește cooperarea între centrele regionale, e o idee bună, dar nici aici nu ar trebui ca aceste centre să nu permită uh, gestionarilor să stăpânească echilibrul sistemului. Uh, sarcinile de tip analitic pentru aceste rețele sunt o idee bună, însă partea operațională nu trebuie să le revină tot lor, pentru că în acest fel s-ar crea o disociere între partea operațională și cea de luare a deciziilor și nu este grozav. Deci trebuie să fim atenți, foarte atenți. Iată câteva elemente pe care doream să le aduc în cadrul acestei dezbateri. Mulțumesc! <clears throat> Doamnă Grostet? Domnul Liza are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc lui Ivo Belet pentru proiectul de raport. Aș dori să-i mulțumesc și lui Cristian Iscarins, raportorul uh, principal de la ITRE. Noi vrem să avem o aprovizionare cu energie prietenoasă față de mediu și eficientă. Pentru aceasta e nevoie de o concurență adevărată și e nevoie de inovare. Există foarte multe persoane care vorbesc despre posibilități noi tehnice de a echilibra fluctuațiile de energie. Aici avem tot felul de sisteme noi de management. Eu sunt, de exemplu, în legătură cu cel mai important uh, consumator de energie din Germania, care este un producător de aluminiu și care consumă 1% din uh, producția de energie. El poate însă în puține minute să-și aducă producția la zero dacă este în pericol rețeaua să colapseze și deci e foarte important să existe un model financiar în care să poată funcționa așa ceva pentru fiecare întreprindere de genul acesta. Eu sunt de aceea puțin sceptic în legătură cu piețele de capacități, pentru că eu cred că există alte posibilități de a lăsa piața momentan să acționeze și după aceea, dacă lucrurile se înrăutățesc, putem crea, de exemplu, o rezervă strategică. Eu zic că ar trebui să lăsăm piața cât mai mult să se descurce singură și să intervenim cât mai puțin. Un lucru însă nu l-am înțeles, doamna Vișnescă. Poate că a fost din cauza interpretării, pentru că în germană eu am auzit că piața internă este competența statelor membre, ceea ce mie, mi se pare că este evident că nu este așa. Piața internă este un element cheie al Uniunii Europene și aceasta se aplică și la energie. Există chestiuni pe care statele membre le reglementează, dar sigur nu piața internă, unde exact avem reguli europene, pentru că altfel nici nu e eficient din punct de vedere al prețurilor. Dacă totul se întâmplă la nivel național, e mai scump. Eu consider că propunerea Comisiei Europene cu cele 550 de uh, grame, un, grame, un lucru pozitiv și domnul Carins nu a atacat această poziție nici el. Poate că ar trebui să spunem însă că nu e valabil pentru rezervele strategice, ci e valabil doar pentru subiectul de piețe de capacități. Eu aș susține de asemenea și propunerea domnului Belet de a mai analiza încă o dată dispecerizarea prioritară. Cred că trebuie să găsim uh, o cale pentru ca energiile regenerabile să se afirme mai întâi pe piață, dar ideea e cât de repede va merge aceasta, la care regenerabile vom începe și unde putem să mai dăm puțin timp pentru dispecerizarea priorizată. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lize, domnul Balțo. Elnök asszony, köszönöm a szót. A villamos Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Reglementarea pieței interne a electricității este o tematică foarte complicată, ca și modificarea acestui regulament. Trebuie să fim atenți, trebuie să înțelegem care sunt acele domenii în care statele membre pot să accepte decizii centralizate europene și care sunt domeniile în care ele își pot exercita propriile competențe. După părerea mea, este important faptul că deja opt parlamente naționale au venit cu avize argumentate în care se spune că această modificare încalcă principiul subsidiarității și Ungaria face parte din aceste țări cu aviz motivat. Și aș da un citat de aici. Hotărârea legată de mecanismele de capacitate încalcă principiul subsidiarității. Parlamentul maghiar consideră că articolul 23 din propunere nu permite exercitarea tuturor competențelor de către state membre în, pro, în uh, aprovizionarea cu energie, iar aprovizionarea și transferul merge către aceste centre regionale centralizate. Este o contradicție, pentru că statul membru este cel care trebuie să asigure uh, și să garanteze aprovizionarea cu electricitate. Și dacă această competență nu mai aparține statelor membre și în parte, ei bine, ele nu mai pot fi trase în răspundere dacă nu își uh, exercită acest rol. Astăzi, statele membre au o serie de instrumente la dispoziție care le permit să protejeze drepturile consumatorilor și să lupte și împotriva precarității sau sărăciei energetice. Și atunci, întrebarea este aceasta. Introducerea piețelor bazate pe mersul pieței. În ce măsură acestea împiedică uh, instrumentele de pe plan național? Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul înapoi domnului raportor pentru reacții, aș da cuvântul Comisiei Domnul, domnul Hastaran. Thank you, President, for this opportunity. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să uh, reacționez la această primă dezbatere. Astăzi am urmărit cu multă atenție discuția de față, pentru că toate aceste păreri și opinii uh, ajută Comisia în uh, progresarea cu acest dosar. Vreau să vă spun cam ce idei și ce principii am urmat noi când am redactat această propunere. Comisia avea, a avut o motivație inițială cu aceste propuneri, de fapt două motivații. În primul rând, să se asigure că piața poate să absorbă producția de energie regenerabilă, să uh, stimuleze comer- comercializarea acestor tipuri de energie și să se permită operatorilor să funcționeze pe piață fără discriminare. Și să ne asigurăm că cadrul din 2000, pentru, pentru 2030 va fi unul cost eficient și unul nediscriminatoriu. Acum vreo 10 ani, uh, energiile regenerabile erau la începutul lor, astăzi ele sunt în plin dinamism și peste 10 ani ele vor reprezenta principala sursă care circulă în sistem. Vorbim chiar de vreo 60% din energia noastră asigurată de regenerabile. A avea niște excepții pentru aceste tehnologii nu mai este logic, pentru că evoluția lor astăzi este alta. Și atunci aș îndemna Parlamentul să înțeleagă ce echilibru își dorește Comisia cu acest pachet. Pe de o parte, să permită integrarea regenerabilor pe piață și să reglementeze excepțiile pentru anumite țări, mai ales acolo unde acest echilibru nu mai există. O altă problemă este congestionarea. Comisia propune ca din pachetul al treilea să nu mai există acea probleme a congestionării veniturilor care să fie transferate în tarife mai mici, privilegiindu-se interconectarea. Unii ar putea să spună că poate mergem prea departe și atunci, da, ideea este să vedem ce se poate face în acest domeniu și cu ce condiții. Deci, ce condiții mai stringente trebuie să atașăm uh, acestei, uh, acestei evoluții. S-a vorbit despre 30 sau 10% față de rata de conectare. Sunt criterii neobligatorii spune Comisia. Este foarte greu ca aceste ținte să poate să fie într-adevăr adaptate contextului specific al fiecărui stat membru. Interconectarea, da, ă, reprezintă niște cabluri, dar bineînțeles că ă, nu e vorba numai de instalația propriu-zisă, ci de, de piețele naționale și ce permit ele operatorilor. Avem, bineînțeles, probleme legate de operațiunile transfrontaliere sau de dispecerizarea transfrontalieră care, transfrontalieră care reprezintă costuri. Și atunci dorim ca aceste venituri din congestionare să poată să fie cumva plafonate și direcționate și apoi să cuantificăm niște costuri care astăzi nu sunt luate în considerare și să permitem o mai mare capacitate de interconectare, probabil prin uh, diminuarea țintelor. Apoi, v-am spus deja că Comisia vrea să integreze energiile regenerabile pe piață mai bine, să ne asigurăm apoi că și uh, finanțarea investițiilor este pe măsură. Și aici e vorba de capacități. Avem mecanisme de capacitare și avem și problema uh, subsidierii uh, supracapacităților. Și atunci trebuie o evaluare așa cum trebuie ca să vedem dacă există capacități și sunt menționate, asta nu, să se facă numai de la caz la, la caz. Deci doar o entitate, o agenție, se pildă să facă acest lucru, să evalueze, să cifreze capacitățile. Bineînțeles că fiecare țară are circumstanțele sale și sunt lucruri de făcut aici, dar am citit amendamentele și nu mi-a fost clar, sau poate nu este clar, cât de importantă este această metodă, metodologie armonizată, unică și această entitate, entitate unică care să determine capacitățile pragul acela de 55%. Da, nu este un subiect ușor de tratat, recunosc, dar s-a spus aici că Comisia nu a evaluat efectele unei astfel de măsuri. Nu este adevărat. Este adevărat că principala evaluare de impact, a de impact încă nu s-a făcut, însă Comisia are o serie de date la dispoziție deja și vi le putem transmite dacă doriți. Apoi, eficiența costurilor pentru aceste măsuri, a mai fost evocat acest lucru, mai ales măsuri care vizează sau stimulează capacitățile și cine plătește pentru aceste lucruri. Poate că nu trebuie să intru acum în detaliu și să explic modul în care noi am analizat această situație. Apoi, acele centre regionale Comisia a făcut o propunere, dar nu din senin. Ne-am bazat pe o cunoaștere deja a situației pe teren și uh, consultând uh, organismele la fața locului. Comisia face o propunere, e adevărat, dar operatorii dar totul pleacă de la o cunoaștere a modului în care operatorii funcționează pe teren. Din cunoașterea a, a um, relațiilor care există între aceste entități. Comisia nu impune nimic de sus în jos, din potrivă. Apoi, avem și o legislație secundară în lucru, uh, care vizează, bineînțeles, funcționarea acestor operatori și așa mai departe. Iar aceste centre regionale ar fi o componentă instituțională din sistem care implementează reguli deja existente. Spun asta pentru că propunerea presupune o trecere de la decizii la recomandări numai, dar asta este uh, ceva voit. Pentru că achiul este deja implementat și ceea ce se propune este un pas înapoi, mai ales când vine vorba de calculul efectuat la frontieră. Mă refer la amendamentul respectiv și nu știu dacă asta ne dorim. Mulți au invocat rolul acestor centre regionale și că ar fi ceva cu totul nou uh, în sistem. Nu e adevărat. Uh, ele există deja, le folosim deja și vom explicita mai multe despre ele în uh, legislația de tip secundar. Acum aș da cuvântul colegului meu care ar putea să mai adauge câteva aspecte binevenite în această dezbatere. Mulțumesc foarte mult! Am două subiecte de abordat. De ce propunem uh, stabilirea unor prețuri? În propunerea noastră, noi am dorit ca prețul să fie format pe jocul dintre cerere și ofertă. Nu este ceva ca o afirmație generală sau generalizată, pentru că ar însemna că există și excepții. Nu. Pur și simplu, noi considerăm că, principial, prețul trebuie să rezulte din jocul dintre cerere și ofertă și pentru a sprijini piața. Apoi, s-a văzut aici că există o propunere pentru a include toți operatorii în proces entitățile acestea plus operatori din, sau uh, autorități din statele membre. În ce măsură se pune întrebarea dacă și cei din domeniul gazelor naturale ar trebui să participe la acest uh, joc? Probabil că lucrurile s-ar complica prea mult. Și atunci e clar că aceste noi entități pe care le preconizăm uh, vor fi îngreunate în munca lor. Astăzi, TESO sunt cei care sprijină 98% din operațiunile uh, producătorilor de uh, energie regenerabilă în statele membre. Nu dorim să le punem bețe în roate. Dorim ca tocmai aceste entități să coopereze tot mai bine cu autoritățile care asigură uh, transmiterea energiei în sistem. Domnul Bele, domnul raportor are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, o să fiu cât se poate de rapid. Mulțumesc raportorilor din umbră, mulțumesc colegilor pentru toate contribuțiile la dezbatere. S-au spus multe lucruri, o să încerc să le comasez cât mai repede posibil. Domnul Poci de dimineață a fost de acord să ne întâlnim la o cafea ca să ne punem de acord mai bine și să discutăm abordările noastre respective. Apoi acel faimos nou element al centrelor de tip ROC pe care Comisia l-ar fi introdus ca noutate mm, și nu este o noutate și ați vorbit despre modul în care se slăbește sau nu achiul în domeniu. Ce privește dispecerizarea, Pavel, am înțeles că nu prea îți convine acest lucru 100%, dar ai menționat cuvântul echilibru, ceea ce cred că e bine, pentru că vom găsi o soluție. Doamna Vișniesca încă nu a plecat. Eu cred că pot să conving pe colega, colega mea că noi știri se petrece în țările noastre și în țara mea, mai cu seamă, dar pot să vă spun că am consultat foarte mulți colegi în pregătirea acestui aviz și le urmez părerile și alți colegi uh, din Europa de Est și din Polonia m-au convins că, într-adevăr, situația este delicată în multe țări și specifică. Peter Lise apoi a spus că, da, nu dorim să spunem că mixul energetic nu ar fi o competență națională. Bineînțeles că asta este de necontextat, dar aici vorbim despre piața internă și de interconexiuni. Nu intrăm în domeniul mixului energetic, dar dorim eficiență pentru consumatori, vorbim și despre siguranța aprovizionării și așa mai departe. Sunt lucruri care nu pot fi separate totuși. Uh, Peter, am înțeles foarte bine ce te preocupă. Doamna Machi, a vorbit și despre interconexiuni și despre dispecerizarea prioritară pe care a menționat-o și doamna Grostet, dar și domnul Lize. Și, de fapt, mulți colegi au spus că acest lucru trebuie să fie ceva temporar, dar noi dorim să eliminăm acest sistem în anii care vin. Iar Françoise a spus că când vorbim despre proiecte mici, inovative, care numai ce își facă apariția pe piață, acest tip de proces de despecializare nu trebuie să fie eliminat din start. Doamna Kellonen s-a concentrat pe consumatori, pe dorința lor de a avea un comportament inteligent. Asta ne dorim și noi. Îi îndemnăm pe consumatorii noștri să aibă în minte în permanență eficiența costului. Domnul Scrinec a vorbit despre mecanismele de capacitate care trebuie să fie flexibile. Anumite turbine acționate de gaz pot să intre la acest capitol, într-adevăr. Este o soluție, printre altele, care poate să rezolve problema mecanismului de capacități. Cred că l-am uitat pe domnul Balzo, dar cred că dânsul a plecat, care a menționat subsidiaritatea și cu toți suntem de acord cu acest principiu al subsidiarității, însă intenția noastră încă o dată, nu este aceea de a ataca competențele proprii statelor membre. Nu, e vorba despre energii regenerabile pe care încercăm să le combinăm cu dorința de siguranță și securitate uh, energetică și noi, pe noi ne preocupă foarte mult ca reformarea acestui regulament să fie benefică consumatorilor în ultima instanță. Asta dorește și domnul Balțo, asta dorim și noi în mod prioritar. Cred că mai fost și alte observații, dar bineînțeles că discuțiile vor continua cu, operator, cu operatorii, cu uh, raportorii din umbră în următoarea perioadă. Vă mulțumesc! Uh, thank you for the... Mulțumesc foarte mult! Dezbaterea va continua. data amendamentelor pe 10 octombrie la ora 10 și vom vota în noiembrie, pe 21 noiembrie, la Comisia MV. Așadar, foarte bine. Ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi se referă la albine, perspective și probleme în sectorul apicol european Doamna Dornanu are proiect de aviz și aveți cuvântul, doamna Dornanu. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, acest proiect de aviz pe care îl redactez este important, foarte important pentru mine, pentru că supraviețuirea albinelor este un subiect de actualitate și probabil va fi singurul uh, aviz care va fi transmis Comisiei Agri, care este comisia competentă pe fond. Săptămâna trecută m-am dus în circumscripția mea electora, electorală la observatorul uh, francez de apicultură, care face uh, cercetări în acest domeniu. Am discutat cu apicultori și cu cercetători uh, care fac tot ce pot pentru a selecționa albinele cele mai rezistente, cele mai productive și formează pe agricultori să facă și ei la acest lucru. Am discutat foarte mult și interesant și am înțeles că Parlamentul European are dreptate să se uh, ocupe de acest subiect și opinia sa va conta în anii care vin. Proiectul uh, Uh, își dorește să răspundă principalelor probleme cu care se confruntă sectorul apicol în Uniunea Europeană. M-am întreținut cu mai mulți specialiști, cercetători și specialiști, așadar, pe acest subiect. Ca să revin la textul meu de raport, vreau să spun în primul rând că Albinele reprezintă un element cheie al biodiversității și fac parte dintr-un patrimoniu natural de neînlocuit, pentru că e vorba de polenizarea pe care ei o favorizează și care, la rândul ei, determină evoluția vegetalelor și animalelor. Să nu uităm că, bineînțeles, E bine că selecționăm albinele pentru a fi productive, dar avem probleme și cu sărăcirea patrimoniului uh, genetic al acestor albine, mai ales ale speciilor uh, uh, mai rare. Iar organismele modificate genetic influențează calitatea mierii produse de albine. Zeci de cetățeni ne-au transmis o petiție pentru a Uh, interzice substanța aceea uh, dăunătoare pentru albine. Neocotinoida. Trebuie să facem un bilanț uh, lucid și mai mult decât atât trebuie să propunem măsuri în continuare. Iată de ce am spus că procesul de polenizare organizată poate să ducă la o calmare a spiritelor în rândul apicultorilor. Eh, dar și al agricultorilor noștri. Dacă dispariția albinelor este tratată din timp, eh, trebuie că acest fenomen trebuie să fie eh, abordat și mai apoi în ce privește comercializarea produselor pe bază de miere. Există fraude, există probleme, există concurență neloială, mai ales când vine vorba de mierea care nu este uh, Uh, adevărată miere. Comisia Europeană își dorește în cadrul PAC, printre altele, să crească productivitatea și asta poate să aibă un efect nociv asupra albinelor. Uh, o agricultură intensivă nu va permite albinelor să aibă un spațiu de viață sănătos și peren. Ducându-mă la acest observator francez al apiculturii, am înțeles și insist asupra uh, rolului cercetărilor în domeniul uh, foarte îngrijorător al reducerii speranței de viață a uh, măcilor. Trebuie ca uh, să avem pesticide bio inofensive pentru uh, albine și alternative la glifosat și la neonicotinoide. Toate acestea sunt dăunătoare albinelor. Fac un apel de asemenea să-i sprijinim pe apicultori, să-i formăm mai bine, să înțeleagă mai bine legislația europeană în materie și să punem pe picioare o serie de indicatori de vitalitate a coloniilor de albine. Aceste lucruri există deja. Pe de altă parte, ai nevoie și de mai multe eforturi financiare pentru a combate frauda în domeniul produselor apicole, dacă dorim ca lucrurile cu adevărat să se miște. Pentru că nu e suficient să condamne aceste practici. Aștept cu nerăbdare observații pe marginea acestui text și mulțumesc tuturor celor care vor participa la acest efort de îmbogățire a textului. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Raportorii din umbră atunci. Doamna McGuinness. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumim foarte mult doamnei raportor pentru raportul dânsei. Într-adevăr, cunoștințele sale din institutele de cercetare și de la nivel local sunt foarte utile. Pentru că nu avem prea mult timp, aș vrea să mă refer specific la câteva amendamente pe care o să le propunem. În primul rând, în legătură cu structura raportului, aliniatul 5 și 10 cred că sunt aceleași, deci poate că am putea să facem ceva cu structura. Apoi, dacă ne uităm la conținutul la aliniatul 1, eu zic că mai sunt chestiuni de limbă pe care am putea să le discutăm în bilateral, care necesită ceva clarificare, poate că e traducerea care poate fi mai bine precizată. Aliniatul 2, vorbim aici despre selecție um, pentru ca să combatem flagelurile. Eu, de exemplu, aș schimba aici poate vocabularul în engleză, ca să fim mai puțin emoțional. Apoi la 3 mi se pare că e puțin cam puternic formularea, dar nu ține cont de măsurile care s-au luat deja pentru, măsur pentru um, pro, pentru produse și pentru combaterea um, distrugerii plantelor. Apoi, um, cred că la 4, de asemenea, putem să îmbunătățim formularea pentru că nu ține cont de aspectele de interes ecologic care sunt deja parte din uh, PAC și măsurile de ecologizare. Poate că și aici am putea să spunem mai multe. La aliniatul 8, care se referă de asemenea la produsele uh, de protecție a plantelor uh, și pesticidele biologice, poate că ar trebui să încercăm să uh, spunem că dacă avem produse ecologice, um, am putea să formulăm lucrurile pozitiv și să nu spunem că sunt probleme, ci să spunem că produsele biologice ar putea fi o soluție. Eu zic și aici se poate îmbunătăți. Formările pentru apicultori absolut esențiale. De multe ori e vorba de un hobby care um, face ca de multe ori lipsa de experiență să ducă la erori, pentru că nu sunt formați cum trebuie. Eu am fost una dintre deputații care a fost întotdeauna implicată în săptămâna apicolă și e esențial să folosim toate aceste cunoștințe. După cum ați spus și dumneavoastră în raport, atât uh, albinele, um, toate albinele, coloniile de albine sunt importante pentru, uh, pentru activitatea noastră. Mulțumesc foarte mult pentru cum ați uh, redactat uh, și pentru contribuția noastră și acum are cuvântul următorul vorbitor, domnul Piega. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc doamnei Nu, în primul rând, autoarea avizului. E foarte bine că nu e vorba de un aviz foarte lung, ceea ce se întâmplă de multe ori și e o problemă. Dumneavoastră ați formulat lucrurile foarte pe scurt Totuși, ați menționat problemele principale pe care le avem în sectorul apicol. Îmi place foarte mult că ați spus că trebuie să extindem cercetarea și în legătură cu um, durata de viață a măcilor și de asemenea ați vorbit despre pesticidele biologice care nu sunt dăunătoare pentru albine pe care eu le susțin. În același timp, consider că polenizarea țintită este o metodă foarte bună și orice măsură pentru combaterea fraudei de concurență și a mierii falsificate, fraudate, sunt binevenite toate măsurile acestea. Un, mierea este un produs foarte bine definit, standardele sunt clare în Uniunea Europeană, deci nu trebuie să fie greu să combatem așa ceva. Regulamentele au fost chiar actualizate în 2016. În același timp, e foarte important și ca încrederea consumatorilor să rămână puternică, să rămână uh, prezentă în produsul miere. Mierea este importată însă și din țări terțe și trebuie să ne asigurăm că și aceasta este de calitate. E important de aceea să avem o metodă pentru ca să combatem imitațiile și contrafacerile și pentru ca toți consumatorii să fie protejați, dar și branșa apicolă să fie protejată de concurență neloială. Există însă o parte din avizul dumneavoastră cu care nu sunt uh, de acord, aliniatul 3, de exemplu. Nu cred că putem să spunem că albinele mor numai din cauza folosirii pesticidelor chimice. În uh, agricultura biologică, de exemplu, lucrurile arată foarte diferit. Anumite produse ecologice însă au aceeași componență, va chiar una mai proastă pentru albine. Deci eu nu cred că putem să explicăm lucrurile chiar așa de simplu. Și produsele biologice contribuie câteodată la moartea albinelor, așa cum s-a văzut și s-a demonstrat, cum se întâmplă și cu alte produse sau substanțe active care sunt nocive pentru albine și am multe idei aici, ce fel de, de ce subiecte, de ce produse vorbesc, indiferent de domeniul despre care vorbim și indiferent de condițiile climatice. Bun, dumneavoastră sugerați că toate pesticidele sunt nocive pentru albine. Aici eu nu sunt foarte de acord și nu cred că putem lăsa așa în text. Pesticidele trec printr-o procedură de aprobare foarte strictă și au uh, de îndeplinit o condiție foarte strictă și anume că nu influențează negativ sănătatea albinelor. E foarte important să ținem cont de uh, măsurile care trebuie luate pentru ca polenizarea să se desfășoare mm, bine, așa încât să nu fie nocivă nici ea pentru agricultura europeană. Trebuie să protejăm albinele. Sunt absolut de acord și toți factorii care duc la moartea albinelor trebuie să fie respectați. Dar mm, la aliniatul 2, de exemplu, mi se pare că dumneavoastră uh, vorbiți de nevoia unor măsuri când există deja în cadrul diversificării politicii agricole comune măsuri care au fost prevăzute. Dar oricum eu mă bucur de colaborarea cu autoarea avizului, cu raportorii din umbră, pentru ca să putem uh, combate orice formă de practici neloiale pentru ca să protejăm albinele și pentru ca să ne asigurăm că avem un cadru juridic foarte solid pentru ca să putem să continuăm să dezvoltăm acest sector. Mulțumesc, doamna Conecina! Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult raportorului, doamnei raportor și celorlalți colegi raportori din umbra. Eu nu am decât com- câteva comentarii succinte. Acest uh, proiect este o bază foarte bună pentru colaborarea ulterioară. Avem o serie de aspecte care sunt neglijate și unele dintre ele mi se par prea simpliste sau prea strâmt definite. Nu ar trebui să lucrăm cu generalizări, pentru că albinele sunt un subiect foarte delicat, care de obicei reacționează la foarte mulți factori și trebuie să ne punem de acord doar pe un lucru, că trebuie să le protejăm, pentru că fără albine, chiar supraviețuirea noastră ca specie este și supraviețuirea altor specii este în pericol. Deci consecințele sunt mult mai mari. Iar um, acțiunile noastre trebuie să țină cont de faptul că foarte multe comunități depind de bunăstarea albinelor și de polenizarea liberă. Mi se pare că nu neapărat în Republica Cehă, dar știu că multe alte țări Subiectul a ajuns în atenția tuturor pentru că populația albinelor este în declin și e nevoie de o îmbunătățire a condițiilor mult mai repede decât credeam. În același timp, albinele sunt un indicator uh, de nelocuit al uh, stadiului și uh, stării mediului înconjurător și nu numai pesticidele, ci și radiațiile sau um, arsenicul sau alte produse pot să le influențeze și ele ne dau uh, un semnal de alarmă dacă lucrurile nu merg bine în uh, acest echilibru. Mai e ceva la care cred că trebuie să ne gândim. Albinele nu produc numai miere, mierea este doar una din uh, beneficiile pe care le obținem de la albine. E produsul cel mai vizibil, e adevărat, dar ele Um, sunt și cele care ne oferă o industrie a cerii foarte dezvoltată, de exemplu și în domeniul farmaceutic, uh, anumite, exem- anumite elemente precum propolisul se bazează pe albine. Sunt multe produse care nu mai pot fi, uh, nu mai pot să existe dacă nu funcționează bine habitatul lor și noi uh, nu întotdeauna avem un control asupra proceselor uh, pe care le descriem aici. E foarte important să ținem cont deci de toate implicațiile sectorului apicol pe uh, viața noastră. Avem și un import de miere sau de produse apicole din țările terțe care trebuie de asemenea luat la um, analiză mai îndeaproape și nu avem un control suficient. Primim, de exemplu, miere din țări terțe la import calitatea acesteia și siguranța proceselor de producție nu este întotdeauna cea mai bună și sunt produse care intră pe piața unică după ce au fost testate. Ar fi bine să testăm mai des însă pentru controlul acestor produse, pentru că am constatat că nu stau lucrurile chiar așa de bine cum credem. În legătură cu amendamentele, eu sper ca subiectul acesta să nu fie politizat, Sper să putem să lucrăm numai în interesul uh, oamenilor, pentru că dacă vrem să avem un mediu curat, să continuăm să ducem o viață sănătoasă, trebuie să ținem cont de albine și să le protejăm. Sper să evităm o politizare, după cum ziceam, a subiectului, pentru că nu este cazul. Apicultorii europeni ar trebui să primească cât mai repede raportul nostru pentru că îl merită și l-au așteptat mult timp. Thank you. Vă mulțumesc. Doamna Evi acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc raportoarei pentru cum a lucrat la dosarul la PICOL. Eu realizez că spațiul pe care îl avem la dispoziție pentru un aviz nu este foarte mare și, spre deosebire de colegul meu, deplâng acest lucru, dar datorită contribuției tuturor grupurilor politice o să putem să îl extindem așa cum trebuie. Doamna raportor însă a făcut propuneri deja foarte bune, eu sunt de acord cu majoritatea lor. Vom prezenta amendamente însă care încearcă să meargă în direcția sublinierii rolului fundamental pe care îl au apicultorii și albinele în uh, ecosistemul nostru, dar și pentru alimentația noastră și siguranța alimentară. Un studiu din 2016 al FAO a ilustrat concret cum contribuie albinele la îmbunătățirea uh, recoltelor și uh, cum sporesc pur și simplu concret uh, masele de, pro, de uh, recoltelor, iar agricultor, apicultorii mici ar putea, de exemplu, să-și crească cu 5% um, recolta um, într-o manieră gratuită, numai dacă s-ar îmbunătăți condițiile de viață ale acestor polenizatoare. Ar trebui în același timp să mai ne gândim și la implicațiile pe politica agricolă pe care o purtăm aici în Europa și, în general, implicațiile politicilor din întreaga lume pe subiect. Noi vom introduce un amendament pentru a îmbunătăți ceea ce deja doamna raportor a menționat, și anume o recunoaștere adevărată a necesității de a elimina complet toate pesticidele pe bază de nicotină Știm că Europa a făcut mici pași înainte în domeniu, dar mai rămân foarte multe de făcut. Și pentru ca să răspundem la toate îngrijorările a miilor de cetățeni care s-au exprimat și prin intermediul petițiilor, datorăm un răspuns uh, și de aceea e fundamental să facem un pas mai mare înainte. Nu mai avem nicio scuză, studiile științifice demonstrează, deja sute sunt astfel de studii, că rata de mortalitate a albinelor expuse la pesticide este cu 23% mai mare decât, la rata, decât rata mortalității coloniilor care nu au fost contaminate. Deci trebuie să acționăm cât mai repede și închei spunând că dacă plasăm apicultura în centrul tranziției agroecologice în Europa, e un lucru care poate avea numai avantaje. Trebuie să ne bazăm agricultura pe aceste dinamici care sunt parte din dinamicile naturale și de aceea sustenabile. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Grostet! Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte! Deja de ani de zile, de decenii, grupul meu s-a ocupat de această problemă, de problemele din sectorul apicol în Uniunea Europeană. Și pentru cei care sunt de mult în acest Parlament, poate că vă amintiți de colega noastră Astrid Luling, care avea întotdeauna intervenții foarte pertinente pe subiect. Iar uh, astăzi e foarte important, într-adevăr, ca agricultura să țină cont în fine complet de sectorul acesta și de toate provocările pe care le aduce cu sine. Colegii noștri au vorbit de mortalitatea albinelor, nu vreau să mai aduc uh, în discuție subiectul acesta, nici în comisie și nici în altă parte, însă producția de miere în Europa este insuficientă, de aceea lansăm un apel la um, cei care reglementează politicile de import și sperăm că să se, uh, să se rectifice faptul că mulți producători care exportă spre Uniunea Europeană nu respectă standardele noastre. La mierea noastră de import nu întotdeauna vorbim de miere, de fapt. Trebuie să protejăm consumatorul pentru ca să știe că există așa ceva și să-l informăm foarte precis. Aș vrea să îmi arăt susținerea încă o dată față de remarcele făcute de către doamna McGuinness, care este raportare din umbră de la grupul nostru. E foarte important tocmai să nuanțăm anumite puncte, dar mai ales cred că e esențial să valorizăm um, mierea, să comunicăm mai bine și uh, știu că, de exemplu, în sudul Franței au existat inițiative care s-au luat acum câțiva ani, care sunt remarcabile, sunt excepționale și care pot fi imitate. Eu zic că ar trebui să profesionalizăm meseria de apicultor, să formăm um, crescători de albine pentru ca să nu mai se favorizeze numai uh, selecția genetică. Eu zic că putem deja să facem anumite lucruri care deja s-au întâmplat în anumite colțuri ale Europei. Trebuie doar să acționăm pe mai multe planuri și eu zic că aici avem un rol noi foarte important de jucat. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Grostet, și acum doamna Ris are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu ideea pe care a prezentat-o doamna Grosteci cu remarca făcută despre doamna Luling, ne amintim într-adevăr tot ceea ce a făcut doamna Luling pentru acest domeniu. Foarte multe dezbatere au avut loc datorită dânsei și în foarte multe vizite. Sunt de acord cu doamna Grostet și eu sunt organizatoare a săptămânii apticole, care se întâmplă întotdeauna în iunie și sunt absolut de acord cu dânsa că trebuie să continuăm să susținem îngrijorările apicultorilor, să dăm un răspuns la aceste îngrijorări, iar textul pe care îl discutăm face parte din măsurile de care zic. E foarte bine, chiar dacă e vorba de un raport de inițiativă și avem o limitare a spațiului, că există și multe lucruri sigur lipsesc în document. Însă am putea, în ceea ce privește forma, pentru ca să revin la ce au spus alți colegi, doamna McGuinness, mai precis, am putea să regrupăm anumite puncte pentru ca să câștigăm spațiu. 5 și cu 10, într-adevăr, sunt puțin redundante în ceea ce privește substanța, dar și semantica s-ar putea concide mai mult și s-ar putea uh, câștiga spațiu. Dar anumite puncte nu se regăsesc neapărat în text, de exemplu, să numim în text neonecotinoidele, neo, necotin, nicotinoidele, îmi cer scuze, uh, un lucru important care ar trebui să apară în text, pentru că mulți apicultori ne-au uh, contactat pe subiectul uh, nicotinelor și e o vorba de ceva demonstrat. Sunt nocive pentru sănătate, așa cum s-a arătat și în um, studiul din 2013. Peste 5 milioane de cetățeni europeni s-au exprimat exact pe subiectul neonicotinoidelor și Comisia are mai multe sesizări în acest sens. De aceea cred că merită să menționăm termenul în document. Nu e vorba de un detaliu nesemnificativ. Mai lipsesc și alte puncte. Nu știu dacă prin amendamente le vom putea introduce schimbările climatice, distrugerea habitatului, mai multe boli var, varoa, dintre care și nu avem prea mult spațiu, de adevărat. Altceva foarte important, um, datele, cercetările. Comisia are o listă uh, roșie de albine în pericol de dispariție. Peste 1000 din 2000 de specii sunt în pericol de dispariție. Așadar, calitatea statisticilor contează, depinde sigur de locul geografic unde ne aflăm, dar nu e ușor să culegem aceste informații. Totuși, ele sunt uh, valabile, aceste statistici, pentru ca să putem evalua riscul mortalității, important este să se deducă că este vorba de ceva esențial. Uh, platforma europeană care ne-a ajutat la organizarea săptămânii apicole este de asemenea conștientă de problemă și ne-a menționat-o ca atare. Acestea sunt punctele pe care eu le-aș adăuga prin amendament. Eu mă bucur de colaborarea cu doamnele, bănuiesc că sunt mai multe, în afară de câțiva domni, de fapt mai mult doamnele care au și organizat săptămâna albinelor, nu știu de fapt de ce, ar fi interesant să investigăm de ce doamnele se interesează mai mult de albine decât domnii, dar oricum mă bucur de colaborare. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum vreau să dau cuvântul comisiei. Domnul Șaps. Thank you, uh, Chair, and, um... Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult raportoarei pentru sugestia importantă pe care a făcut-o în legătură cu un sector care este în inima preocupărilor noastre. Trebuie să înțelegem că e vorba de un uh, subiect foarte delicat. El, albinele sunt esențiale pentru sectorul agricol. Nu este niciun dubiu legat de acesta. Însă, același lucru se aplică uh, albinelor care sunt uh, crescute în stupi, dar și pentru albinele sălbatice. Situația este diferită în diferitele state membre și noi am vrea să susținem habitatele, protejarea habitatelor pentru albinele uh, din Europa, mai ales atunci când aprovizionarea cu când albinele nu găsesc întotdeauna ce trebuie de mâncare în multe zone ale Europei. Trebuie să o urmăm și pe doamna Măghinez, care vorbea despre, situația care, despre discuția care a avut loc în Comisia pentru Agricultură. Vreau doar să vă asigur că prin intermediul PAC noi acordăm o susținere deosebită apicultorilor, mai ales prin bugetul pe care l-am alocat prin intermediul programelor de apicultură, care se ridică la 36 de milioane de euro pe an. Aș dori de asemenea să subliniez că stup, numărul stupilor de albina a crescut în ultimii ani și fondurile au ajutat la creșterea numărului lor. Tocmai a fost stimulate activitățile de apicultură. Ce mai este important și cred că n-ar trebui să uităm este că politica agricolă comună oferă deja prin trei măsuri și instrumente diferite susținere pentru mediu. Doamna McGuinness a menționat așa numitele activități de ecologizare, de înverzire. Eu aș adăuga aici și tot ceea ce ține de ecocondiționalitate și de practicile ecologice și măsurile care se iau pe pentru mediul general, care vin din uh, finanțările fondurilor structurale, prin programele regionale. Acestea toate ajută habitatul și mediul de care profită și albinele. Sunt absolut de acord însă și cu rezervele exprimate. Trebuie să avem mare grijă la cum evoluează situația, mai ales în, în domeniul protecției plantelor, a pesticidelor și uh, a efectului acestora pe albine. Avem o procedură de aprobare foarte strictă și știți că omologarea aceasta nu e posibilă decât dacă produsele nu aduc nicio daună sănătății umane și animale. Cred că nu e nevoie să mai subliniez și că noi de la Comisie monitorizăm foarte strâns situația și uh, trebuie adaptată tot timpul la evoluțiile existente. Vorbesc aici uh, mai ales pentru că ați menționat neonicotinoidele și uh, cred că folosirea produselor de care vorbiți trebuie să nu se facă decât după evaluarea EFSA. Avem nevoie însă și de susținerea lumii științifice, academice, pentru ca să ne asigurăm că nu greșim într-o direcție sau alta. Ultimul punct pe care mai vreau să-l mai menționez este contrafacerea, problema calității mierii și importanța mm, controalelor la uh, mierea importată. Noi de la serviciile comisiei suntem conștienți că avem o problemă de adiționare de zahăr la miere uh, și că limitele eh, tehnologice pe care le avem în momentul de față pentru testare trebuie îmbunătățite. Eh, colegii de la DigiSanco au lucrat foarte mult pentru a încerca să îmbunătățim situația. Am făcut, de exemplu, un plan de control coordonat la nivelul Uniunii Europene care s-a desfășurat între 2015 și 2017. Rezultatele sunt încă necunoscute, dar uh, pe total uh, sunt cunoscute, îmi cer scuze, dar rezultatele arată că practica de adiționare a zahărului la miere este o practică curentă atât în țările terțe cât și în Uniunea Europeană. Am detectat uh, cazuri în ambele părți. Avem, deci, de investigat subiectul, trebuie să colaborăm pentru ca să combatem așa ceva, mai ales cu statele membre care sunt cele care, până la urmă, trebuie să pună în aplicare măsurile pe care le luăm noi de control. Trebuie să garantăm, în general, calitatea produsului nostru european, mierea, și de aceea îi invit pe toți actorii să colaboreze strâns, pentru că eu cred că numai așa vom putea să răzbatem în acest subiect și să transformăm apicultura într-o activitate viabilă pentru fermieri și profitabilă pentru consumatori. Vă mulțumesc! Thank you very much. Now the last... Uh, Mulțumim. Și acum dau cuvântul din nou doamnei raportor, doamnei Dornanu. Mulțumesc, doamna președinte. Da, am să răspund uh, fiecărui orator. Doamna McGuinness, mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră. Evident, structura poate fi eventual modificată sunt de acord referitor la politica agricolă comună, trebuie să ținem seama de acele zone protejate, dar nu numai, și efectele pe care le poate avea PAC asupra albinelor. Putem menționa de asemenea și albinele sălbatice. Apoi, pentru a răspunde colegului nostru, da, sunt de acord. Mierea de albine este un produs natural și sunt de acord că trebuie să aibă consumatorul încredere în acest produs și pentru asta e nevoie de mai multe mijloace ați observat că nu vorbesc doar despre pesticide când uh, vorbim despre uh, declinul uh, albinelor. Glifosatul este întotdeauna menționat pentru că și el intervine. Apoi, doamna Conecina, Da, poate că raportul meu e prea general, însă vreau ca acesta să fie adoptat și asta înspre bunăstarea albinelor și a noastră. Tocmai de aceea mi-am dorit o bancă, o bază de muncă bazată pe consens. Notați că vorbesc despre produsele derivate din miere de albine, tot ceea ce de stup, de regine, de roi și aici includ uh, uh, propolis, uh, ceară și așa mai departe. Dacă dosarul acesta devine unul politic, atunci nu o să fie politic din dorința mea. Doamna Ris, da, uh, sunt de acord cu amendamentele dumneavoastră care îmbogățesc acest text și în acest uh, sens doresc să lucrez cu colegii mei. Sunt de acord că prin petiții cetățenii uh, și-au exprimat punctul de vedere. Doamna Grostet, grupul dumneavoastră, într-adevăr, cu siguranță este îngrijorat în ceea ce privește situația albinelor, dar trebuie să ținem seama și de consecințe. Productivismul impus de către PAC nu permite albinelor să supraviețuiască în mod durabil. Și autorizarea glifosatului și altor pesticide nu e neapărat ceva coerent cu dorința de a salva albinele. Și doamna Ris, sunt de acord cu dumneavoastră. E clar că trebuie să spunem pe șleau că e vorba de neonicotinoide, dar o parte dintre acestea sunt deja interzise. Și deci dorința mea este ca textul, care este foarte important, să aibă șanse de succes în rândul grupurilor politice. Evident, am să notez uh, și sugestii referitor la cele boli asiatice pe care le-ați evocat, varoa și altele și în ceea ce privește cele spuse de comisie, de multe ori ca uh, aceasta de plânge, de plânge situația albinelor, însă uită productivismul, care este o, uh, o metodă de producție în PAC. Când vă spuneți că s-au acordat 36 de milioane pentru apicultori în cadrul PAC, dați-mi voi să vă spun că o picătură uh, în oceanul de subvenții acordate țărilor, uh, cum ar fi, spre exemplu, Franța, având în vedere și contribuțiile Franței la Uniunea Europeană. E clar că apicultorii așteaptă din partea noastră o adevărată modificare de abordare și nu subvenții. Mulțumesc! Thank you very much. Deadline. Mulțumim. Data limită pentru a depune amendamente 3 octombrie la ora 11. Votăm în comisie pe 19 octombrie. Vă mulțumesc tuturor și vă urez poftă bună! Next meeting, 11 Următoarea ședință va avea loc în 11 octombrie.